Dear colleagues, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua. Bine ați venit la această reuniune Econ. Aș dori să adoptăm în primul rând ordinea de zi, vă mulțumesc. Apoi am o comunicare din partea președintelui. Aduc amintea membrilor acestei comisii că reprezentanții parlamentari naționale vor vizita Comisia Econ mâine după masă 9 octombrie, între 14.30 până la ora 16.30. Înaintea votului prevăzut și vom avea ocazia să discutăm reformele structurale și politicile fiscale care urmează să fie implementate în țările lor respective și ordinea locurilor în sală va fi modificată mâine dimineață tocmai pentru a-i primi pe oaspeții noștri. Deci nu vă mirați dacă veți fi așezat într-un alt loc. În ceea ce privește dialogurile tripartite, în data de 2 octombrie am avut a, pat, al patrulea dialog tripartit în ceea ce privește CRR2 și CRD5. Am, fost, am discutat cadrul macroprudențial, expirarea unor clauze, ponderea de, îndat- de îndatorare, finanțarea durabilă și așa mai departe și am ajuns la un acord uh, provizoriu în legătură cu câteva uh, norme discutate. Aș dori să mulțumesc secretariatului care ne-a ajutat în acest dialog tripartit și a venit și cu su- sugestii utile pentru care a de urmat. Și acum aș dori să spun bun venit uh, președinților celor trei autorități europene de, supra- de supraveghere, Steven Maior, Andreea Enria și Gabriela Bernardino, v-am uh, invitat să ne prezentați uh, activitățile și experiențele pe care le-ați avut în ultimii ani, mai ales rolul pe care îl aveți în coordonarea uh, cu autoritățile naționale și cu legiuitorii naționali. Dorim să vedem care sunt prioritățile pentru următoarele 12 luni. Domnul Maior ne va prezenta intențiile și în calitate de președinte actual al Comitetului Comun al Autorităților Europene de, de Supraveghere și de vicepreședinte în Comitetul European de Risc Sistemic. Ne-am, am primit deja declarații în, în scris din partea președinților acestor autorități, care sunt uh, accesibile și pe pagina de internet e-committee. Domnul Major, va avea la dispoziție 10 minute datorită faptului că are, ia cuvântul într-o calitate multiplă astăzi, apoi domnul Enria și domnul Bernardino vor avea fiecare la dispoziție câte 5 minute. După care o să avem uh, rundele obișnuite de întrebări și răspunsuri. Deci, vă mulțumesc din nou pentru activitate și pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o Și aș dori să-mi exprim și eu angajamentul puternic atât pe parcursul uh, procesului bugetar, care este deosebit de important, dar și în ceea ce privește revizuirea autorităților europene de supraveghere menită să îmbunătățească regulile de guvernanță și rolul acestor autorități. Apreciem activitatea dumneavoastră și în contextul Brexitului. Sperăm că vom avea până la urmă un uh, acord privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și este foarte bine că există pregătirile necesare în acest sens. Și, Steven, acestea fiind spuse, îți dau cuvântul. Îți mulțumesc foarte mult, uh, Roberto, pentru aceste cuvinte amabile și pentru observațiile pozitive privind cooperarea cu Comisia ECON Cred că sunt chestiuni importante pentru toți cei președinți. Aș dori să vă prezint în rezumat uh, poziția Comitetului Comunal S, Autorităților Europene de Supraveghere, după care o să mă refer la rolul ESMA. Stimați eurodeputați, este o mare plăcere să iau cuvântul în fața dumneavoastră în rolul de președinte al Comitetului Comun al Autorităților Europene de Supraveghere, privind activitatea acestuia pe anul 2017. Uh, Aș dori să mă refer la cea mai importantă Um, legislație care a intrat în vigoare de la începutul an, regulamentul uh, PRIPS, de la intrarea în aplicare a documentului cu informații esențiale, ESMA a încercat să asigure implementarea adecvată conform acestor uh, reguli. Am publicat uh, o serie de întrebări și răspunsuri, orientări generale pentru a clarifica punerea în aplicare a normelor, pentru a promova practici comune din punctul de vedere al implementării și supravegherii acestui document cu informații esențiale, PRIPS. Este important ca uh, este important să înțelegem că nu a fost deloc uh, ușor. Autoritățile europene de supraveghere au analizat chestiunile ridicate de autoritățile în competență internaționale, tocmai pentru a examina care sunt cauzele acestor probleme și pentru a găsi soluțiile adecvate. În iulie am cerut Comisiei Europene, de exemplu, să ne ofere orientări generale uh, detaliate uh, privind care sunt titlurile de valoare, de, de valoare și obligațiunile care fac obiectul uh, sferei de, de aplicare a acestui regulament. Datorită faptului că regulamentul PRIPS a fost pus în aplicare cu întârziere de un an, Comisia a informat autoritățile europene de supraveghere că revizuirea va fi am, amânată. Din ianuarie 2020, gestionarii OPCVM-ului vor trebui să producă atât un uh, document cu informații esențiale, cât și un document cu informații uh, esențiale pentru investitori. În uh, scrisoarea pe care am transmis-o Comisiei cerem evitarea unei asemenea duplicări și considerăm că uh, o modificare țintită a regulamentului PRIPS este cea mai bună modalitate de a rezolva chestiunile și problemele rămase încă în suspensie. Revizuirea PRIPS ar trebui să fie făcută cât mai repede posibil pentru ca colegiuitorii să poată analiza amendamentele necesare înaintea sfârșitului mandatului actual. Un alt domeniu important pentru Comitetul Comun în anul 2015 a fost uh, combaterea spălării de bani și uh, finanțarea terorismului. Am văzut că există un număr tot mai mare de bănci care nu pot împiedica infracțiunile financiare. Și această creștere de infracțiuni uh, financiare ne îngrijorează. Probabil că actualul cadru de reglementare nu este suficient de bun considerăm că cadrul de combatere a spălării de bani și de finanțarea activităților teroriste trebuie să fie revizuit. Pe termen scurt, propunerile legislative făcute de Comisie anul, anul trecut reprezintă un prim pas solid în direcția potrivită și vor fi utile pentru a ajunge la o mai bună convergență a standardelor de supraveghere, astfel încât supravegherea în acest domeniu de combatere a spălării de bani să vină mai bună. Și considerăm că Autoritatea Bancară Europeană să aibă un rol uh, cheie din acest punct de vedere. Există un grup de lucru la, com- la Comitetul Comun al AES care își desfășoară activitatea cu un ritm accelerat, încercând să identifice noile riscuri care apar prin uh, redactarea orientărilor generale și ajungerea la un acord între autoritățile competente naționale și Banca Centrală Europeană primit schimbul de informații. În acest an, Comitetul Comun și-a continuat rolul cheie de a motoriza și evalua uh, riscurile transsectoriale. Am uh, examinat riscurile de pe piață și am, am reușit să identificăm principalele probleme din, din punctul de vedere al supravegării în Uniunea Europeană. Rapoartele bianuale sunt ocazia de a prezenta aceste riscuri părților interesante. Am insistat asupra incertitudinilor uh, legate de retragerea din Uniunea Europeană a Regatului Unit. Comitetul Comun, din nou, a fost foarte activ pentru a consolida încrederea și pentru a îmbunătăți protecția consumatorilor europeni. Ziua dedicată consumatorilor europeni a fost o ocazie de a discuta cu părțile interesante și, interesate și în mod uh, specific cu cei care apără drepturile consumatorilor. Am, discut, am discutat despre necesitatea de a avea un uh, grad mai mare de transparență pentru produsele de investiții individuale, structurate și bazate pe asigurări, PRIPS, și uh, pentru că doar așa consumatorii vor putea să facă decizii mai bine informați și vor putea să compare diferitele, diferitele produse. Deci ne-am axat pe chestiuni ca, ca PRIPS, ca Brexit și aceste teme vor fi relevante și în următorul an. Ne vom dedica atenția și uh, finanțării durabile, de exemplu. Și acum, dacă îmi permiteți, aș trece la declarația ESMA și în declarația ESMA aș dori să mă concentrez pe două chestiuni, MIFID 2, apoi Uniunea Piețelor de Capital și în fine Brexitul. Încep cu MIFID. MIFID 2. Poate mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că anul trecut dumneavoastră și alte părți interesa, interesate mă, întreb, mă întrebați dacă implementarea merge cum trebuie și dacă vor apărea probleme. Astăzi sunt într-o poziție mult mai confortabilă să vă răspund acestei întrebări pentru că am lăsat în urmă deja data intrării în vigoare cu 9 luni și MIFID 2 s-a uh, desfășurat mult mai bine decât stm Unii și pot să vă prezint progresul înregistrat de acest proiect atât de cuprinzător în ceea ce privește instrumentele de convergență de supraveghere ESMA uh, întrebări și răspunsuri și orientări generale. Aceștia își doresc să permită o, a, o punere în aplicare fără probleme a tuturor acestor norme în toate jurisdicțiile Uniunii Europene. O parte importantă a întrebărilor și răspunsurilor uh, reflectă întrebările adresate direct de participanții pe piață sau de autoritățile competente naționale. Și cred că astfel uh, se vede și necesitatea unei convergențe de supraveghere pe piață. În plus, MIFID 2 a oferit o nouă, uh, o nouă perspectivă a utilizării așa numitelor avize ale ESMA. În ultimele două luni, ESMA a emis 400 de asemenea vize privind uh, adresate autorităților competente uh, naționale. E un număr important de avize, mai ales uh, în, con- în contextul extrem de tehnic al piețelor secundare și cred că put- putem să um, ținem cont de această activitate și în revizuirea activităților AES. În ceea ce privește datele și soluțiile uh, IT, aici cred că am reușit uh, să lansăm nouă date, nouă sisteme uh, IT care colectează mii și mii de informații privind uh, tranzacțiile din Uniunea Europeană. Cred că știți că am avut câteva întârzieri inițiale în procesul de, de, cal, de calculare a acestor uh, date, însă cred că până la urmă am avut un început bun. În fine, punerea în aplicare a pachetului MIFID-MIFIR aduce cu sine noi competențe de supraveghere pentru ESMA. Este o evoluție importantă pentru investiții individuali din Uniunea Europeană care s-au erau amenințați de riscurile reprezentate de opțiunile binare sau de contractele pe diferențe uh, în Uniunea Europeană. În urma unor noi, uh, noilor competențe primite, ESMA a interzis opțiunile binare și a restricționat punerea pe piață și distribuirea contractelor pe diferențe și astfel cred că a contribuit la bunătățirea protecției consumatorilor în Uniunea Europeană. În ceea ce privește proiectul Uniunii Piețelor de Capital, aici avem competențe la, legate de acte de nivelul 2 și colegiuitorii au uh, prevăzut o perioadă suficient de lungă de implementare, care este foarte utilă pentru pregătirea și punerea aplicare a acestor uh, proiecte legislative. În plus, ESMA uh, participă la proiectul Uniunii, Uniunii Piețelor de Capital prin revizuiri interpares, prin Uh, proiecte dedicate serviciilor de investiții în mod specific. Cred că este important să păstrăm uh, imboldul, uh, impulsul sau ritmul accelerat din punctul de vedere al convergenței de supraveghere ajunsă. Și în acest, în acest context apreciez angajamentul acestei comisii de a încheia propunerea de revizuire a competențelor autorităților europene de supraveghere până la sfârșitul acestui mandat legislativ. Este deosebit de important ca instituțiile europene să permită o evoluție ulterioară a acestor autorități și, în mod specific, a ESMA, fără niciun fel de uh, întârziere. Opoziția manifestată față de aceste propuneri de modificare este neașteptat de, de, de puternică, însă Trebuie să depășim această opoziție dacă dorim să ajungem la o adevărată Uniune a Piațelor uh, de, de Capital, la o adevărată consolidare a instrumentelor de convergență uh, în domeniul uh, sub, supravegherii, pentru că avem nevoie de această supraveghere pe plan european. Și o să trec acum la Brexit. În urma avizelor publicate în anul 2017, care reflectă activitățile de relocare în restul de 27 de state membre ale Uniunii Europene, am continuat să examinăm aceste chestiuni în, uh, în ESMA pe lângă competențele legate directe privind uh, agențiile de rating și registrele de tranzacții, monitorizăm îndeaproape planurile de relocare pentru a ne asigura că sunt respectate toate cerințele din UE27 dacă nu se ajunge la un acord până în martie 2019. Ținând seama că această dată se apropie foarte repede, ESMA se concentrează pe diferitele mm, zone de risc uh, care s-ar putea să se materializeze în cazul în care nu va exista un acord cu Regatul Unit. Și în concluzie, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea în această după masă. Vă mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc, Steven, pentru declarația ta foarte completă. Doamna Roberto, Well, uh, the, the, the long... Mulțumesc, Roberto. Îndelungatul proces de reparare a bilanțului contabil a băncilor a făcut progrese importante anul trecut. Raportul uh, uh, CT1 s-a stabilizat la 14 uh, la 5 în prima parte a anului trecut și acum 14,5% din cea de-a doua jumătate a 2017 și acum nivelurile acestea sunt mai ridicate. Uh, acest lucru a contribuit la o accelerare în curățarea uh, bilanțelor contabile ale băncile. Quantumul um, uh, creditelor neperformante a scăzut foarte mult, uh, cu 250 de miliarde în ultimii doi ani și acum rata acestora este undeva la 3,6%. Așadar, supraveghetorii trebuie să continue presiunea pentru a menține și a accelera în nivelul ajustărilor, luând în considerare uh, perspectivele macroeconomice pozitive, iar EBA face eforturi pentru a facilita acest proces. V-am trimis recent o scrisoare cu privire la uh, procesul de revizuire a uh, registrurilor de tranzacționare și am susținut propunerile Parlamentului în acest domeniu. Și, de asemenea, am exprimat și niște îngrijorări. Mai general, cred că trebuie să ne focalizăm eforturile de la legislația de nivel 1 până la practicile de supraveghere, pentru a lupta împotriva segmentării pe piețele bancare europene și pentru a promova partajarea riscurilor. Acum pregătim un document referitor la obstacolele de reglementare în consolidarea transfrontalieră. Trebuie să ne ocupăm de aceste provocări ale pieței uh, unice și ale Uniunii Bancare. Ar fi un eșec colectiv pentru uh, autoritățile europene dacă următoarea criză ne-ar prinde încă luptând pe aceste două fronturi. În următoarele luni, o prioritate importantă pentru EBA va fi răspunsul la cererea Comisiei referitoare la implementarea în Uniunea Europeană a acordului de la Basel. Și am început deja să colectăm date uh, de la uh, o, o serie foarte mare de bănci pentru a Uh, putea să vedem care sunt diversele modele de afaceri um, pentru a analiza impactul standardelor internaționale și pentru a sugera cea mai bună modalitate de a merge înainte. Așa cum uh, v-am spus, cred că ar fi bine să așteptăm totuși rezultatele, astfel încât deciziile să poată fi luate pe baza uner, unor, unor evaluări uh, cuprinzătoare. Sigur că e nevoie de acțiuni în mai multe domenii trebuie să avem niște planuri uh, de uh, recuperare și rezoluție complet operaționale, trebuie să se facă un progres constant în uh, îndeplinirea cerințelor minime cu privire la fondurile proprii și creanțele eligibile. Și sigur, acest lucru cere încrederea între diversele autorități și uh, funcționalitatea unei uh, uniuni bancare pe complet, care să fie complet integrată. Uh, sigur, uh, problemele grave pe care le-am văzut în uh, domeniul spălării banilor și în combaterea terorismului trebuie să și ne cer, de fapt, un răspuns cuprinzător la nivel european. Există o echipă mixtă, EBA și autorități naționale, care evaluează situația pentru a găsi cele mai bune practici și pentru a da feedback autorităților competente pentru a consolida abordările de supraveghere. Dar pentru a putea contribui la un cadru de supraveghere mai puternic în domeniul spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, avem nevoie de o extindere a prerogativelor EBA. De asemenea, directiva privind serviciile de plată PSD2, care este în curs de revizuire, sau este, trebuie să fie implementată acum, varianta revizuită, este o mare provocare pentru autoritățile competente și pentru companii de asemenea, uh, și schimbările în tehnologie schimbă întregul peisaj uh, bancar. S-au lansat deja discuțiile um, în domeniul fintech pentru a avea un, o foaie de parcurs cuprinzătoare și pentru a stabili un centru de uh, cunoștințe. Ne-am, uh, ne-am concentrat eforturile asupra riscurilor și oportunităților și apoi vom continua eforturile extinzându-le și la hub de inovare, printre altele. Vreau să vă vorbesc și despre utilizarea uh, medierii um, cu rezultate foarte pozitive. Um, instrumentele noastre de revizuire și de a contesta uneori uh, sub, mm, instrumentele de supraveghere ale autorităților naționale nu sunt încă suficient de puternice. Pentru că încălcarea uh, tratatelor europene nu este întotdeauna instrumentul corect pentru a face față unor probleme. Cred că ar trebui să existe mai multe instrumente de uh, um, supraveghere, de convergență a supravegherii și mă întristează faptul că propunerile Comisiei în acest domeniu nu se bucură de mai multă susținere. Brexit, de asemenea, este și va fi o prioritate importantă pentru EBA. Uh, ajutăm toate părțile interesate să accelereze pregătirile pentru, un, pentru situația în care nu va exista un acord și încercăm să um, ne gândim foarte mult la um, supravegherea în acest caz, pentru că s-ar putea să fie uh, ceea, ceea ce va trebui să facem. Um, după cum știți, ne pregătim și pentru schimbarea sediului nostru, dar în momentul de față întârzie foarte mult deciziile politice, prin urmare nu putem să uh, mergem uh, așa cum ar trebui înainte cu planurile de mutare. Uh, noi vom putea să asigurăm o mutare doar pe la sfârșitul lui aprilie 2019 și nu e nevoie să vă spun că toate această, toată această incertitudine este destul de grea pentru personalul nostru care trebuie să se mute cu familie, cu tot. Mulțumesc! Mulțumim, Andreea! Sperăm că în ceea ce privește relocarea vom putea să încheiem acest trialog nesfârșit și observ un paradox Da, este o chestiune de colegiferare, colegiuitorii trebuie să se pună de acord, dar Consiliul foarte mult timp nu a vrut să accepte principiul că nu doar Consiliul decide Deci situația este oarecum paradoxală, dar sper că totuși acum va exista un acord pe un text care, pe care îl tot finalizăm și care sper să pregătească deci terenul pentru revizuirea declarației comune, astfel încât uh, pe viitor să evităm uh, existența unor astfel de probleme. Și sigur că noi suntem angajați să ne asigurăm că procesul se încheie cât mai repede posibil, dar, după cum știți, uh, e un dosar de care se ocupă mai multe comisii, nu este doar în mâinile noastre. Și cu aceasta îmi cer scuze pentru această intervenție, dar a trebuit să uh, intervin. Și acum îi dau cuvântul lui Gabriel Bernardino. Mulțumesc, mulțumesc și stimaților eurodeputați, membrii ai Comisiei ECON. În ultimul an, în ultimii ani, EIOPA a făcut eforturi importante pentru a um, menține o supraveghere de înaltă calitate pentru a asigura protecția consumatorilor din uh, Europa. În uh, registrul de norme comune, am uh, oferit uh, informații comisiei cu privire la uh, Directiva Solvabilitate 2, astfel încât să se scadă povara um, la nivelul IMM-urilor și um, mai ales în ceea ce privește obligațiunile care nu sunt listate la bursă și capitalului propriu. Acum, încercăm să vedem cum se pot uh, include uh, aspectele legate de sustenabilitate în solvabilitate 2 și în alte um, acte legislative. Noi, sigur că pentru a uh, face față situației post-Brexit, uh, monitorizăm situația și emitem uh, avizele necesare. De asemenea, Uh, facem eforturi pentru a facilita um, schimbul de informații uh, în timp util între autoritățile naționale. Noi coordonăm 13 platforme în care acționează autorități naționale din mai multe state membre și s-au luat mai multe acțiuni în domeniul supravegherii. Modelele de afacere acestor firme se focalizează asupra uh, activității în afara uh, pieței lor inițiale pe termen lung. Și am găsit tot felul de deficiențe în ceea ce privește dispozițiile tehnice, um, la disponibilitatea datelor și la structuri complexe de intermediere, fie că e vorba de asigurări în domeniul uh, navelor sau um, uh, produse uh, pe bază de unități foarte complexe. Problema este că în momentul uh, eșecului unei astfel de firme, uh, efectele uh, la nivelul pieței locale și transfrontaliere ar fi foarte grave. De asemenea, trebuie să se folosească revizuirea regulamentului EOPA tocmai pentru a consolida autorități, um, prerogativele noastre în materie de supraveghere. În primul rând, ar trebui să putem să emitem evaluări internaționale asupra uh, evaluări um, uh, cu privire la acțiunile uh, autorităților naționale. În al doilea rând, în, uh, la nivel transfrontalier, ar trebui să primim notificări cu privire la intențiile de a acționa la nivel transfrontalier din partea firmelor. Uh, ar trebui să primim informații cu privire la tipul de produse care uh, se vor desface la nivel transfrontalier, astfel încât să putem să ne țintim mai bine eforturile de convergență și platformele ar trebui să fie folosite ca un uh, instrument preventiv de supraveghere, nu ca un instrument de criză. Pentru a crește protecția consumatorilor, ar trebui să uh, avem competențe la nivel european. Apoi, pentru a crește transparența Uh, testelor de stres. Ar trebui să avem puterea de a publica rezultate individuale, așa cum facem în <coughs> sistemul bancar. În încheiere, trebuie să fac trimitere la ultimele evoluții în uh, um, Uniunea Economică și Monetară, uh, în Uniunea Piețelor de Capital și să subliniez progresele făcute în acest domeniu. PEP, produsul de pensii, va avea succes doar dacă cetățenii europeni vor avea încredere în el și pentru asta cetățenii au nevoie de informații fiabile, de uh, calitate și de transparență. În calitate de autoritate europeană de supraveghere, EOPA poate să se asigure că acestea vor fi oferite în mod consecvent în întreaga Uniune Europeană. Mulțumim pentru susținerea continuă a Parlamentului European. EOPA dorește în continuare să asigure un nivel foarte ridicat de protecția consumatorilor în întreaga piață europeană. Mulțumesc! Mulțumim, Gabriel. Da, după cum știi, uh, Parlamentul a cerut deja consolidarea rolului EIOPA și vom lupta pentru textul, uh, pentru ca acest text să fie acceptat de către Consiliu, fie că e vorba de acest domeniu sau de celelalte domenii. Și cred că acum a venit momentul să trecem la vorbitorii noștri. Primul, în numele PP, este Marcus Ferber. Vă mulțumesc, domnule președinte, să vorbesc în limba mea maternă. Nu o să mă refer la MIFID, mă bucură faptul că lucrurile se desfășoară foarte bine. Aș dori să-l întreb ceva pe domnul Enria din, din partea autorității bancare. În ultimele luni a existat o serie de încălcări a normelor de, com- de combatere a spălării banilor și de luptă împotriva finanțării terorismului. Nu este interpretarea în limba engleză, îmi pare rău, dar întrebarea mi-e scrisă în uh, germană. Există interpretarea în limba, în limba engleză? De dragul colegilor din Irlanda, cred că trebuie să păstrăm și limba engleză, totuși. Deci este vorba de combaterea spălării de bani și a finanțării activităților teroriste. Comisia a făcut o nouă propunere legislativă care prevede ca Autoritatea Bancară Europeană să primească noi prerogative în acest sens. În același timp, sumedenia de cazuri de spălare de bani ne face să ne, să ne întrebăm dacă autoritățile naționale fac suficient uh, de vedere, din acest punct de vedere. Un caz uh, clasic este cel din Malta, unde cu banca Pilatus, care oferea servicii uh, Iranului și mm, era un uh, punct de contact și cu organizațiile criminalității organizate din Europa. Și se pune întrebarea dacă autoritățile uh, naționale înțeleg uh, ce se întâmplă și autoritățile europene, de exemplu, uh, au exprimat uh, dubii profunde vis-a-vis -vis de activitățile autorității naționale malteze. Cu toate acestea, nu s-a recurs la articolul, la normele din articolul 17 autorității bancare europene de încălcare a dreptului european în acest, în acest caz. Și mă surprinde faptul că nu s-a demarat procedura în temeiul articolului 17 uh, și aș dori să vă întreb de ce ați luat această decizie la Autoritatea Bancară Europeană. Și apoi, în cazul uh, altor, celorlaltor autorități, există posibilitatea ca și EIOPA și ESMA să primească competențe în acest sens de combaterea spălării de bani și a activităților care finanțează terorismul? Well, thanks a lot for the question because it allows me to... Mulțumesc pentru întrebare, pentru că îmi permite să clarific o neînțelegere. Suntem pe... Uh, am decis că în cazul Pilatus este o încălcare a legislației europene în ce privește info, uh, unitatea de informații financiare și analiză. Deci e o decizie că s-a încălcat legislația europeană în cazul Maltes și acum avem un follow-up. Am trimis și Comisiei uh, Uh, răspunsul din partea autorității malteze și acum Comisia poate să decidă, conform uh, legislației, dacă va face un follow-up sau dacă răspunsul autorităților malteze este suficient sau dacă vor să uh, contrazică autoritățile naționale. În schimb, nu am încercat să obținem o încălcare a legislației europene în cazul autorității efse ului din Uh, autorității de servicii financiare din Malta, pentru că responsabilitatea acestei autorități nu este definită în textul uh, legii într-un mod atât de inechivoc încât să spunem că slăbiciunile identificate pot fi considerate o încălcare a legislației europene. Deci acolo am uh, concluzionat că nu a fost o încălcare a legislației europene pentru că formularea cer for uh, e de așa natură și implementarea ei în legislația malteză nu i-a permis să uh, meargă pe această cale. Dar în scrisoarea pe care am trimis-o autorității uh, financiare malteze și Comisiei pentru Informații și tuturor membrilor care ne-au cerut informații în acest caz, am identificat o serie de pași pe care maltezii trebuie să-i facă ca să repare problemele pe care le-am identificat în investigația noastră. Deci vom urmări și acest caz în continuare. Vă rog, aveți cuvântul. Două întrebări, două comentarii de follow-up. Așa cum am spus în declarația inițială, susținem uh, ideea concentrării uh, la nivelul uh, autorității bancare europene. În ultimii ani, autoritatea a, acumulat cea mai mare expertiză care a evită și fragmentarea resurselor și realitatea este că în majoritatea cazurilor în care există astfel de probleme, uh, Uh, problemele, punctul de intrare al lor este prin sistemul bancar, pentru că vorbim de distribuția de uh, produse bancare și financiare, de fonduri care folosesc rețele bancare pentru a-și uh, distribui aceste produse. Deci, susținem uh, ideea centralizării acestei uh, supravegheri la nivelul uh, EBA. Mai general, cred că e important să ne dăm seama că autoritățile de supraveghere naționale au puține posibilități de a evalua uh, Uh, uh, calitatea supervizorului național în practică atunci când ce poate fi... Uh, sunt o felul de limite în ce privește regulamentele de evaluare a ce s-a întâmplat la nivel național. Deci aici, în cazul EML, s-ar putea să se întâmple și în alte părți, dar pur și simplu nu știm lucrul ăsta, noi ca Autoritatea Europeană de Supraveghere, Autorității Europene de Supraveghere. Foarte pe scurt, uh, și eu sunt de acord cu ce a spus uh, Steven. Uh, e logic să centralizăm totul la Autoritatea Bancară Europeană, dar un alt lucru pe care vreau să-l abordez și e vorba de dificultatea coordonării și cooperării între unitățile de informații financiare și supraveghetorii financiari. Am avut câteva cazuri în care am avut mediere și unde păreau să fie elemente concrete, informații legate de activități posibile de spălarea banilor și așa mai departe și foarte dificil a circulat această informație între instituțiile de supraveghere financiară și instituțiile de informații financiare. Cred că această chestiune trebuie abordată de legislația europeană. Da, mă iertați că intervin și eu acum. Vreau să vă informez că acum facem follow-up-ul la investigația uh, malteză privind Pilatus. Uh, facem o cercetare preliminară, de asemenea, în legătură cu o posibilă încărcare a legislației în Letonia și cazul Danske Bank uh, din Danemarca, uh, cu spălarea de bani uh, din Rusia. Avem uh, elemente despre supraveghere în toate statele membre și până la sfârșitul anului trebuie să finalizăm uh, două seturi de orientări și să încheiem un raport și pe toate lucrurile astea avem doi oameni care lucrează. Deci valoarea muncii noastre, uh, dacă vreți, cred că poate, se poate spune că am realizat foarte multe lucruri și sunt foarte mândru de ce am făcut. Mulțumesc foarte mult, spune președintele și dacă mi amintesc corect, în scrisarea noastră spuneați că faceți acest lucru din cauza modului în care legislația este formulată. Deci era și o sugestie de a îmbunătăți uh, directiva pentru a face mai clare astfel de cazuri. Și asta e sugestia pe care acum încercăm să o preluăm în trilogul nostru, Paul Tanke SND. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să discut despre finanțele sustenabile. Sper că e un subiect uh, de discuție pe care îl abordați destul de frecvent. Avem uh, planul de acțiune al uh, Comisiei Europene și cred că e binevenit, cel puțin la nivelul Parlamentului European, pentru că e o schimbare care trebuie să se facă de mult. Și zice că, din punct de vedere al sustenabilității sectorului financiar, e destul de napat. Uh, lucrăm la taxonomie, la benchmark-uri, la uh, procedura de uh, declarare, de disclosure. Cred că Parlamentul European consideră că rolul autorității de supervizare e foarte important. Avem nevoie de un angajament pentru a ajunge la uh, finanțe sustenabile. Pe de altă parte, avem nevoie de flexibilitate în implementarea regulilor. Deci e o combinație de angajament și flexibilitate în același timp. Și supraveghetorii joacă un rol foarte important în promovarea celor mai bune practici, de exemplu. Sunt curios să știu cum vedeți rolul celor trei CA-uri, cum uh, le distribuiți deja și, în al doilea rând, ce faceți în legătură cu nevoile acestor agenții de a obține un rol uh, cât mai bun dacă Parlamentul păstrează raportul din propria inițiativă care spune că trebuie să clarificăm uh, rolul acestor instituții și să includem factori de risc uh, sistemic pentru ca în felul acesta acțiunilor să fie mai coerente cu supravegherea riscurilor sistemice. De fapt, în raport, uh, sustenabilitatea este uh, inclusă în mandat uh, alături de stabilitatea sistemului financiar și mă gândesc, de exemplu, la agențiile de credit, de rating de credit. Aceste agenții de rating deocamdată nu incorporează riscurile de sustenabilitate în metodologiile lor, așa cum băncile au o introduc. Și trebuie să introducem și elemente de stres legate de uh, decarbonizare în investițiile băncilor și ale fondurilor de pensii și cum vedeți rolul noastră în aceste chestiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că ați ridicat uh, această problemă. Din perspectiva ESMA sunt două elemente cheie legate de sustenabilitate. Mai întâi, să ne asigurăm că în uh, furnizarea de informații de către emitenți se ia suficient în considerare riscul pe termen lung ca rezultat al sustenabilității și mai ales problemele legate de uh, mediu. Deci, pe de o parte, să ne asigurăm uh, că uh, ratingul reflectă riscul pe termen lung legat de sustenabilitate, pe de altă parte, raportarea financiară rapoartele emitenților suficient, uh, investe, uh, informează suficient investitorii în legătură de riscuri legate de sustenabilitate. Dar uh, cealaltă fațetă este că e o cerere din ce în ce mai mare din comunitatea de investitori, din, la investitorii instituționali, care vor să investească în proiecte sustenabile. Deci, de aceea, această taxonomie e atât de importantă, pentru că, până la urmă, vrem să putem să le dăm ocazia investitorilor, acelora care chiar vor să investească sustenabil, să o facă într-un mod uh, corect. Deci, uh, planul de acțiune ne afectează în moduri diferite. Vom uh, încerca să vedem cum pot fi incorporate elementele de sustenabilitate, de exemplu, în uh, uh, consilierea financiară, dacă e un client care vrea să investească sustenabil, care este efectul asupra procesului de consiliere, asta e un lucru. Și uh, lucru ar fi, de exemplu, probleme legate de ratinguri. Deci dacă agențiile de rating iau uh, uh, în considerare suficient riscurile pe termen lung legate de sustenabilitate. Și cred că un comentariu final aici este că, într-o oarecare măsură, sectorul privat aici a rămas în urmă și uh, sectorul privat a încercat să promoveze această uh, chestiune și să decupleze investițiile nesustenabile de cele sustenabile. Foarte rapid, uh, dați-mi voi doar să susțin ideea că taxonomia este punctul central. Aș spune că în domeniul nostru rolul factorilor etici, social și verzi în evaluarea uh, din partea supervizorului și poate și testele de stres ar fi ca două instrumente pe care uh, autoritățile de supraveghere le pot folosi ca să determine băncile să ia mai mult în considerare aceste aspecte în viitor. Nu trebuie să răspundeți la toate chestiunile. Nu, nu, dar cred că sustenabilitatea e foarte importantă și vreau să o menționez. Dacă ne uităm la sectorul financiar, probabil uh, asigurările și pensiile au cele mai uh, mari uh, mize pe sustenabilitate și cred că devin din ce în ce mai mainstream în sectorul de pensii și de asigurări. Și vedem deja bune practici aici. Cred că este foarte important să înțelegem că mai ales în asigurări nu e vorba doar de partea de active, și de partea de pasive, pentru că, sigur, schimbările climatice și toate celelalte elemente legate de uh, reasigurare, toate acestea pot fi folosite, de costuri de reasigurare, pot fi un stimulant ca să facem o tranziție către o economie fără emisii de carbon. Deci, asigurările pot fi folosite ca un stimulant pentru economie în această direcție. Noi la instituția noastră avem o abordare multidisciplinară, nu credem că există uh, Uh, o soluție unică. Trebuie să reflectăm uh, pe partea de capital, dar și pe partea de guvernanță, de management de risc și transparență. Și apropo, ați menționat, Paul, și examinăm cu siguranță această chestiune. Intenționăm să includem deja la, pe testele de stres pe 2019 la fondurile de pensii, să includem elemente legate de sustenabilitate și de amprenta de, ca- de carbon. Mulțumesc, Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor trei președinți pentru că au venit uh, în fața noastră astăzi. Eu sunt raportor pe Serviciul European de Crowdfunding, de regulamentul privind crowdfunding-ul și uh, am avut uh, discuții foarte interesante uh, privind acțiunile ESMA legate uh, între raportorii din umbră. Comisia propune ca ESMA să autorizeze și să super, supervizeze platformele în cadrul acestui regim Grupul meu și mulți membri ai Comisiei sunt sceptici. Uh, știu din conversații private că și ESMA e preocupată de preluarea acestui rol, atât dintr-o perspectivă a capacității sale, cât și din perspectiva unei guvernanțe eficiente. Uh, cred că autoritățile naționale sunt cele mai bine plasate să autorizeze și să supravegheze acest produs și, pe de altă parte, sunt preocupat de efectele practice ale acestei decizii. Acest regulament depinde de uh, operarea platformelor pe o licență PSD și care să uh, respecte regulile EML, ceea ce înseamnă supervizare la nivel național. Considerați, domnule președinte, că ESMA va putea uh, să aibă o imagine destul de clară în legătură cu practica de reglementare, ca să nu mai vorbesc de expertiză și de capacitate ca să poată să, uh, uh, să, să conducă, să supravegheze acest regim. Uh, am ascultat ce ați spus despre aplicarea de către EFSA a instrumentelor de convergență MIFID. Vă întreb în ce măsură considerați că puteri suplimentare ar fi mai potrivite pentru a asigura aplicarea coerentă a acestui regulament în, to- nou în toate statele membre. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, eh, sigur, apreciem foarte mult eh, faptul că eh, Comisia se gândește la noi să ne dea puteri de supraveghere suplimentare și, sigur, susținerea Comisiei e foarte importantă. Ce am spus eu personal la discuțiile privind revizuirea ESA, unde ar fi cel mai logic să dăm puteri ESMA, e vorba de acele zone care sunt cele mai aproape de activitatea noastră. Agenții de credit, benchmarking, uh, asta e foarte logic să faci lucrul ăsta la nivel european, uh, pe când pe cealaltă parte domenii unde sunt uh, foarte multe interacțiuni cu consumatorii în limbi diferite, unde trebuie să înțelegi situația locală, ar fi mult mai dificil să facem asta pe baza supravegherii directe la nivel european și în acele cazuri ar fi mult mai logic să o facem la nivel național, da, să existe și uh, puteri de convergență de supraveghere uh, potrivite. Și am discutat pentru, în legătură cu asta și l-am susținut în uh, declarația noastră. În ce privește problema crowdfunding-ului, aici ESMA a spus deja, cred că din 2014 am publicat un aviz în care am spus că ar fi într-adevăr bine să avem o lege specifică care să uh, reglementeze crowdfunding-ul pentru că are caracteristici specifice la nivel, dintr-o părere personală și în legătură cu rolul nostru în această propunere, eu aș zice că investițiile mai mici vor fi la nivel european și odată ce le cresc dimensiunile, se vor întoarce la nivel național. Deci rolul ESMA ar fi mai degrabă legat de investițiile mai mici și nu neapărat de cele mai mari. Și adițional, ESMA ar concura cu autoritățile naționale competente, pentru că platformele de crowdfunding ar avea alegerea să facă lucrurile la nivel național sau european. Și cred că această arhitectură poate fi îmbunătățită. Cred că ar fi mai logic ca, într-adevăr, proiectele de crowdfunding și platforme de crowdfunding, crowdfunding transfrontaliere să fie selecționate pentru acest tip de sarcină și cele mai mici să fie lăsate la nivel național, pentru că ai acolo nevoie de o înțelegere a condițiilor locale ca să fii un supraveghetor eficient. Mulțumesc, vom îmbunătăți lucrurile după sugestiile dumneavoastră. Ați întrebat despre ICO, asta este un subiect mai stringent. Nu, nu, dacă vreți îmbunătățiri, conform sugestiilor, spune președintele, nu, domnul Wolf Klintz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori să insist prea mult pe subiectul spălării de, de bani, dar aș do- mă întreb dacă este suficient să conferim uh, autorității bancare europene competențe în acest sens, dacă re, uh, re, reducem uh, activitatea de spălare de bani în sectorul bancar, nu este suficient pentru că banii sunt spălați și în domeniul imobiliar, în domeniul comerțului de, de substanțe de, de droguri, în prostituție și așa mai departe. Deci, uh, dacă conferim autorității bancare europene competențe de luptă împotriva spălării ban- banilor și de reducerea acestei activități, atunci cei care recurg la ea vor găsi alte domenii în care să-și desfășoare activitatea. Și dacă ne gândim și la sistemul uh, financiar, uh, a apărut, uh, au apărut activitățile bancare din umbră, care nu fac obiectul niciunei reglementări ofi- oficiale. Deci trebuie să ne cântărim cu mare, cu mare atenție Uh, măsurile pe care le, pe care le propunem. Și cetățenii vor crede că creăm o nouă instituție birocratică care nu va fi uh, suficientă. Eu cred că avem nevoie de o instituție independentă care să aibă nu doar competențe de supraveghere, dar și de sancționare dacă nu este respectată legea. Prima, prima remarcă. Apoi, trec la a doua s-a menționat, domnul Maior s-a referit la documentele cu informații esențiale care trebuie să fie publicate de managerii OPCVM-urilor din uh, ianuarie 2020. Să nu uităm că în mai anul următor o să avem alegeri, de la sfârșitul lui aprilie Parlamentul nu prea va mai funcționa, se va constitui din nou în a doua jumătate a anului viitor și eu aș dori să mă întreb, oare nu este posibil să spunem că acest kit OPCVM-ului să fie respectat, să rămână în vigoare mai mult timp decât se cere, decât e cazul acum și dacă acest document din, din, caz, din cadrul regulamentului PRIPS uh, trebuie să fie îmbunătățit, să fie îmbunătățit mai târziu, astfel încât să putem contopi cele două documente. Și a treia observație se referă la o instituție, o măsură existentă în Statele Unite ale Americii, care nu există în Uniunea Europeană. No action letter. Nu știu, poate ar fi o idee să introducem această măsură și mă apropiu de sfârșit. Sper că îmi permite să-mi închei propoziția. Deci poate ar fi o măsură bună dacă vedem ca că punerea în aplicare a unei propuneri legislative duce la situația și, din păcate, vorbitorul își închide microfonul înaintea încheierii propoziției. On the, on the point on, uh, on email and the role of the EBA, let me... În ceea ce privește rolul autorității bancare europene, a existat acest grup coordonat de comisie cu participarea celor trei autorități, care a ajuns la concluzia că pe termen mediu și lung, avem nevoie de o agenție europeană care se, să se ocupe de combaterea spălării de bani și avem nevoie și de un regulament care să confere un grad mai mare de armonizare în acest uh, domeniu. Concluzia acestui grup a fost că în acest moment este dificil să, ne, să mergem atât de departe din punctul de vedere al centralizării uh, responsabilităților și că noi, Autoritatea Bancară Europeană, am putea avea un rol de a garanta coordonarea răspunsurilor în acest domeniu. Însă, rolul nostru nu s-a limitat doar la sectorul uh, bancar. În contextul autorității noastre, s-ar crea un pivot care să se ocupe de activitățile de spălare de bani în întreg sectorul financiar. Foarte pe scurt, în ceea ce privește KID, uh, kid documentul cu informații esențiale pentru OPCVM-uri, Ideea a fost că dacă am continua cu derogările existente, atunci nu ar exista o egalitate de șanse între participanții pe piață, de exemplu, pentru fondurile de, de pensii. Înțeleg că doriți să încheiați anumite, anumite pachete legislative până la sfârșitul acestui mandat legislativ. O să încercăm să ne aducem contribuția în primele trei luni ale anului viitor, ținând seama că fereastra de oportunitate se va închide foarte rapid în uh, primele trei luni ale anului următor. Din punctul nostru de vedere, cel mai bine ar fi să avem o evaluare rapidă, să avem un raport în primul trimestru anului viitor pentru Comisia Europeană, care ulterior să, deci, să decidă posibile modificări legislative. În ceea ce privește aceste no action uh, letters, nu putem decât să examinăm această idee. A existat, de exemplu, o chestiune. Intra în vigoare obligație de compensare pentru fondurile de pensii și atât Consiliul cât și Parlamentul au decis să amâne intrarea în vigoare a obligației de uh, compensare, să există o derogare și măsura adoptată a fost, să spunem că nu este vorba de o, că nu ar fi fost o o prioritate de supraveghere, ceea ce nu conferă o certitudine prea mare părților interesate. Deci orice ajutor din acest punct de vedere um, este de apreciat. Mulțumesc, Sven Bigold. Mulțumesc, domnule președinte. Este minunat că sunteți din nou alături de noi. Aș dori să continui întrebările colegilor privind spălarea de bani. Cred că este important să facem o distinție între două aspecte activitățile pe termen lung și necesitățile urgente de acum pentru a face progrese. Și mai binele să nu strice binele până la urmă. Deci eu cred că uh, suntem obligați să facem ceea ce putem pentru a implementa legislații, mm, legislația deja uh, adoptată și să nu contravenim uh, prin măsurile de acum măsurilor pe termen lung. Tocmai de aceea aș dori să, să cer EIOPA, ESMEI și ABE să ne spună câte resurse dedică combaterii uh, spălării banilor. Deci, câți oameni, câte grupuri de lucruri au fost create, ar puteți să ne dați detalii din acest punct de vedere și care sunt măsurile la care vă gândiți uh, acum în autoritățile dumneavoastră. În mod concret, o a doua chestiune legată de EIOPA. Gabriel, am avut deva, deja un schimb de opinii în ceea ce privește uh, cămătăria. Am văzut că a apărut, uh, tot mai, au apărut tot mai multe asemenea, asemenea activități în domeniul uh, asigurărilor uh, auto, asigurărilor de călătorie. Ați luat anumite uh, anumite măsuri în câteva arii, arii specifice și doriți să luați măsuri uh, suplimentare împotriva acestor activități de cămătărie și în domeniul asigurărilor. Și ultima, ultimul punct uh, vis-a-vis -vis de Autoritatea Bancară Europeană. Mă surprinde puțin faptul că, deși există asemenea activități de cămătărie în domeniul serviciilor de conversie valutară, AB lucrează la un standard tehnic de reglementare care ar conferi autorităților dumneavoastră posibilitatea de uh, Uh, limitare a taxelor suplimentare care dăunează conversiilor uh, valutare um, non-euro pe piața europeană. Deci nu înțeleg de, de, de ce lucrați la un asemenea standard tehnic de reglementare în condițiile în care ar trebui să luăm uh, acțiuni comune pentru a combate aceste taxe prea mari. EIOPA în ceea ce privește remarcile legate de spălarea de bani, este o problemă faptul că nu am dedicat resurse atât de extinse. Desigur, trebuie să stabilești prioritățile în momentul în care îți uh, aloci uh, resursele. Ne-am concentrat mai mult pe convergența în domeniul supravegării. Deci, foarte pe scurt, 0,5 posturi uh, de muncă cu normă întreagă a fost dedicate acestui uh, subiect. Trebuie să înțelegem că majoritatea chestiunilor legate de spălarea de bani și-au originea în sectorul bancar, însă și asigurările și fondurile de pensii pot fi relevante din acest punct de vedere și am văzut cazuri în trecut. Tocmai de aceea eu sunt convins că uh, o activitate de concentrare într-o singură agenție care să dispună de mai multe resurse pe plan european ar fi cea mai bună soluție. Veți face mai mult acum sau nu? Spunea domnul Gigold. Da, dacă primim dovezi concrete legate de aceste elemente, am put- elemente am putea să facem mai mult, însă nu dispunem de mai multe resurse pentru a ne ocupa uh, de acest sector, pentru că ar trebui să renunțăm la alte subiecte, de exemplu, tranzacțiile Uh, transfrontaliere, unde există multe mere putrede, de exemplu. Apoi v-ați referit la asigurările de călătorie și așa mai departe. Este adevărat, sunt produse care se află în vizorul, în vizorul nostru și am uh, conferit, am dat uh, orientări clare autorităților naționale. Cred că pe toate aceste chestiuni este influențat modelul de afaceri în mod negativ și am tras un semnal de alarmă din, din acest punct de vedere. Avem o revizuire tematică care este dedicată tocmai asigurărilor de, de călătorie pentru a vedea care este plus valoarea pentru consumatori adusă de câteva dintre aceste produse. Lucrăm la dezvoltarea unor uh, indi- indicatori de risc dedicat uh, Uh, consumatorilor individuali și unul dintre acești indicatori, indicatori este uh, mărimea uh, comisioanelor percepute pentru asemenea produse. Și acum introducem, intrăm în a doua etapă a strategiei privind um, codul de conduită legat de directiva privind distribuirea asigurărilor și încercăm să înțelegem mai bine care este atitudinea autorităților de supraveghere naționale vis-a-vis -vis de codul de conduită. Dedicăm tot mai mult timp unor produse uh, specifice și modul în care acestea sunt uh, tratate de autoritățile naționale Uh, deci face parte din uh, programul nostru de lucru pentru următorii ani. Foarte pe scurt, nu am uh, numărul specific pentru posturile cu normă întreagă care se ocupă de această problemă, dar o să vi le, o să vi le trimit și trebuie să înțelegeți că expertiza noastră este una limitată, pentru că și pe plan național expertiza se regăsește mai degrabă nu în autoritățile de supraveghere a piețelor uh, mobiliare, ci în autoritățile de supraveghere a sectorului uh, bancar. Însă acest lucru nu înseamnă că activitatea de spălare de bani nu este posibilă și pe piețele de valori uh, mobiliare. Însă punctul de acces în mod normal este reprezentat de sectorul bancar. Și tocmai de aceea am cerut ca și noi să avem un rol uh, consultativ, însă considerăm că ar fi mai bine ca lucrurile să se concentreze mai mult la AB. Veți face mai multe în acest sens, spune domnul Gigol. Da, în ultimii ani, în Comitetul Comun, am dedicat mai multe resurse acestor chestiuni legate de spălarea banilor. În ceea ce privește serviciile de conversie uh, valutară, um, reprezentanții consumatorilor în grupul părților interesante ne-au atras atenția asupra acestei uh, probleme, însă, sincer să fiu, eu nu știu că n-am, n-am informații conform cărora Autoritatea Bancară Europeană s-ar opune unui standard uh, tehnic de, de reglementare în acest sens și nu știu dacă plafonarea prețurilor comisioanelor ar fi cea mai bună soluție de urmat. Cred că trebuie să identificăm instrumentele care pot funcționa cel mai bine în acest domeniu. Mulțumesc. Nu văd pe nimeni de la GUE, FDD și ENL. Deci, Alan la măsură are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. I, I will uh, follow up uh, to the uh, question posed by um, our colleague. Mulțumesc că aș dori să continui întrebarea domnului Clintz. Săptămâna trecută ați uh, trimis o scrisoare uh, Comisiei Europene privind uh, documentul cu informații esențiale din regulamentul PRIPS, prin care explicați că este nevoie o amânare înainte ca acestea să se aplice um, OPCVM-urilor. Însă Comisia Europeană nu a precizat când și cum dorește să se ocupe de această problemă. Când considerați că aceste modificări vor putea intra în vigoare? De cât timp vor mai avea nevoie actorii de pe piață pentru a se adapta la noile norme, chiar dacă ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului viitor? Și nu mai este mult timp până atunci, mulțumesc. Dacă îmi permiteți, o să spun și eu câteva chestiuni uh, pe acest subiect. După cum am menționat uh, Steven, considerăm că este nevoie de ajustări uh, nu foarte importante. Nu este vorba de o revizuire completă a regulamentului PRIPS. Anumite chestiuni pot fi ajustate, de exemplu, situații, scenarii de performanță aici, lucrurile pot fi ajustate puțin, însă cu toată sinceritatea, Cred că se discută foarte mult uh, despre faptul că documentul cu informații esențiale nu ar fi suficient uh, de eficace. Nu, nu avem anumite dubii vis-a-vis de asemenea opinii. Unele elemente sau, s-a spus că ar fi în detrimentul consumatorilor și nu suntem de acord. Costurile de tranzacții sunt menționate deseori. Cred că este vorba mai degrabă de o problemă de o proastă punere în aplicare și față de Comisia Europeană, noi ne dorim, de fapt, să ajustăm chestiunile care pot funcționa mai bine și să dăm acest uh, aviz, acest sfat Comisiei la începutul anului următor, astfel încât Comisia apoi să poată veni cu o propunere în fața dumneavoastră, astfel încât ea să poată fi finalizată cât mai repede posibil pentru a avea și o perioadă de timp suficientă de punere în aplicare. La fel cum a spus și Steven, și eu cred că există necesitatea unei egalitate de șanse între fondurile de investiții și sectorul uh, societăților de asigurări. Da, cu riscul de a mă repeta. Știm că au existat probleme de implementare cu regulamentul PRIPS. Un element menționat și mine este domeniul de aplicare. Anumite produse fac uh, parte din domeniul de aplicare și poate ar fi mai bine să nu facă parte din acest domeniu de aplicare, este un lucru valabil mai ales pentru anumite obligațiuni. În un, anumite state membre, anumite obligațiuni nu mai sunt emise uh, și nu se mai bucură de ele tocmai investitorii individuali, ceea ce contravine Uniunii Piețelor de, de, de Capital. Uh, Apoi au existat diferențe de calcul privind uh, perioada în care asemenea obligațiuni trebuie să fie uh, păstrate. Cea mai mare preocupare este însă legată de scenariile diferitelor uh, performanțe acestor produse. În ceea ce privește costurile tranzacțiilor, într-adevăr, nu suntem convinși deocamdată că ar fi o deficiență majoră, fundamentală. Știm că uh, această metodologie este una uh, complexă, însă reflectă, uh, reflectă faptul că de fiecare dată când uh, achiziționezi sau vinzi o acțiune, valoarea acțiunii respective fluctuează, ceea ce trebuie să se reflecte până la urmă în prețul produsului întreg. Am cerut uh, dovezi în, uh, în acest sens și evaluările noastre de până acum se bazează pe dovezile pe care le-am primit, și anume că metodologia nu este bine pusă în aplicată, nu ea în sine reprezintă o problemă. Tocmai de aceea am argumentat în sensul unei revizuiri țintite care să axeze pe aceste scenarii ale performanțelor diferite, și am păstrat uh, contactul și Comisia Europeană și Comisia Europeană trebuie să ne spună, să ne confirme dacă este o propunere fezabilă sau nu. Și înțelegem prea bine faptul că această fereastră de oportunitate este una foarte scurtă. Foarte bine. Nina Gil. Uh, mulțumesc. Am atins deja acest subiect. Știți că s-a publicat un uh, raport alarmant astăzi în care se spune că trebuie să acționăm, uh, un raport ONU în care se spune că trebuie să acționăm pentru a combate schimbările climatice. Și vreau să revin la ceea ce a spus Paul Tang. Sectorul financiar are un rol cheie de jucat aici și deși Vedem câteva propuneri privind finanțele sustenabile din partea Comisiei și reforma uh, AES. Mi se pare că propunerile sunt destul de timide și uh, știu că deja ați răspuns într-o oarecare măsură, spunând ceea ce ați putea face mai mult, dar cred că ați putea să vă asumați un rol de lider ca supraveghetori. Steven, ai spus că sectorul public uh, a rămas în urmă și sectorul privat este uh, probabil mult prea în față. Deci ce facem pentru a ne asigura că nu rămânem în urmă? Gabriel, domnule Gabriel, ați menționat că ați, veți face teste de stres pentru sectorul uh, asigurărilor. Oare nu vă gândiți la nivelul foarte ridicat de expunere pentru fondurile de investiții și pensii uh, care sunt uh, nesustenabile. Să mă gândesc la energia nucleară, de exemplu. Să mă gândesc la efectul de penalizare pentru bănci. Oare n-am putea să facem acest, același lucru? În al doilea rând, trecând la ESMA și la Brexit, știu că lucrați la un memorandum de înțelegere cu privire la cooperarea de supraveghere cu Regatul Unit. Puteți să ne dați un pic mai multă claritate, să ne oferiți mai multă claritate, să ne spuneți cam, cam unde stați și când se va publica acest memorandum, pentru că sunt foarte multe îngrijorări în ceea ce privește reglementarea fondurilor de investiții. Ați trimis o scrisoare recent uh, vicepreședintelui Dombrovskis în care spuneați că doriți ca uh, MIFID, MIFIR să fie revizuite, dacă am înțeles bine. Ce mă îngrijorează pe mine e că unele dintre aceste instrumente încă nici nu au fost puse în aplicare, cum se cade, și acum vrem să le revizuim. Oare nu ne pripim? Acest lucru va avea implicații asupra Uniunii Piețelor de Capital post-Brexit. Deci, oare Uniunea Europeană va fi închisă în fața investițiilor din afara Uniunii Europene? Asta ar fi o îngrijorare, de exemplu. Și apoi, în ceea ce privește spălarea banilor, vreau să întreb pe domnul Enria despre ceea ce au spus mai mulți colegi uh, și salut uh, acțiunile pe care le-ați întreprins uh, împotriva uh, ANG. Poate că vreți mai multe competențe, dar statele membre nu vă dau aceste competențe, așa cum am uh, văzut în ultimul proces de revizuire. Bun. Cum rezolvăm această problemă? Mulțumesc. Da, permiteți-mi să trec rapid prin cele trei puncte. În primul rând, sustenabilitatea. Țin minte că m-ați întrebat ce avem nevoie și ar fi trebuit să spun resurse, deși poate că vă, v-ați sătura să auziți acest răspuns de la autorități, dar asta e realitatea. Avem nevoie de resurse pentru a ne putea face treaba, pentru a integra și sustenabilitatea în uh, opiniile noastre, în uh, ratinguri, în uh, fixarea de benchmark-uri. Deci, din punctul meu de vedere, planul de acțiune este corect și uh, mă bucur că uh, ni s-au alocat uh, uh, fonduri, dar uh, totuși avem niște resurse limitate și putem să facem deci treabă limitată. Apoi, cred că e important să clarificăm că memorandumurile de înțelegere despre care s-a vorbit în cazul unei situații de Brexit fără un acord și răspunsul uh, posibil sunt memorandumuri de înțelegere pe care le avem cu multe țări terțe. Deci, niște documente care ne permit, niște înțelegeri care ne permit să uh, atingem obiectivele și să îndeplinim cerințele uh, Um, fie că e vorba de anchete pentru abuz de piață, de exemplu, dacă unul dintre uh, operatori este din afara Uniunii Europene, e nevoie de un memorandum de înțelegere pentru a face schimb de informații, uh, de exemplu, dacă avem informații despre un operator din afara Uniunii Europene. Deci, uh, despre asta e vorba și e nevoie să avem un astfel de acord în martie anul viitor. Acum, întrebarea este ce se întâmplă cu reglementarea la nivel UE 27 pentru că avem autorități reglementare în Uniunea Europeană și noi avem responsabilitățile noastre la uh, ESMA, fie că e vorba de uh, registrele de tranzacții sau de alte chestiuni. Și am spus că trebuie să avem o poziție comună cu privire la conținutul uh, memorandumurilor de înțelegere și apoi trebuie să luăm în considerare extinderea negocierilor și vom uh, lua contactul cu colegii noștri din Regatul Unit pentru a ne asigura că uh, încheiem lucrurile la timp, înainte de martie, pentru că dacă eșuează uh, potențialul acord, atunci sigur că părțile interesate trebuie să fie pregătite. În ceea ce privește scrisoarea mi fir, asta e o altă chestiune. Um, vedem că legislația europeană nu a fost proiectată întotdeauna cu uh, perspectiva unei piețe foarte lichide. Și întrebarea este cum anume sunt pregătite instrumentele MIFID MIFIR pentru noua situație, și anume uh, o situație în care piețele din afara Uniunii Europene sunt foarte lichide, uh, astfel încât totuși să fie în avantajul UE27. Pentru că vedem în domeniul EMIR, Comisia Europeană a dat răspunsul potrivit în această situație și a modificat EMIR uh, cu EMIR 2.2 în perspectiva noastră, ar trebui de asemenea să analizăm și situația MIFID-MIFIR și să vedem dacă ele sunt adecvate noului mediu. Sigur că nu e vorba aici de a uh, opri interacțiunile cu țările terțe, e vorba de a ne asigura că există un teren echitabil um, între um, locurile și firmele de investiții din Uniunea Europeană și din țări terțe, pentru că situația pe care o vedem este următoarea. În majoritatea casurilor, MIFID, MIFIR, fie că e vorba de locuri de tranzacționare și de firme, um, nu uh, oferă o situație armonizată la nivel european, ci una fragmentată, ceea ce uh, duce la uh, relații între uh, diverse țări și uh, în ceea ce privește uh, permiterea tranzacționării sau anumitor operatori din străinătate. Dacă îmi permiteți, în primul rând, memorandumurile de înțelegere cu, regal, cu Regatul Unit și noi suntem în aceeași situație. Noi am colaborat cu autoritățile de supraveghere din Uniunea Europeană pentru a ne asigura că vom uh, putea să negociem cu autoritățile uh, britanice și să avem uh, planuri de uh, urgență, uh, planuri de rezervă, în cazul în care nu se va ajunge la un acord. În ceea ce privește uh, acțiunea pentru uh, acțiunile durabile în perspectiva schimbărilor climatice, sunt de acord, putem să facem acest lucru chiar și fără taxonomie, dar dacă avem o taxonomie, atunci se facilitează o serie de chestiuni în ceea ce privește testele de stres sau tipuri de analize. Dar în situația actuală, utilizând uh, și informațiile publice referitoare la activele din diverse sectoare ale economiei, analizând uh, și expunerile diverselor companii pentru a înțelege situația lor, pentru că pot să fie riscuri în propriul portofoliu acestor companii pe care trebuie să le gestioneze. Și deja am menționat că sunt uh, o serie de companii care au deja planuri clare de investiții și de gestiunea riscurilor și vrem să aducem aceste um, um tipuri de planuri și în revizuirea solvabilitate 2. E important ca aceste chestiuni să, să se poată face, să aibă în vedere atât uh, activele cât și pasivele și să avem o tranziție uh, treptată, pentru că aici cred că ăsta e riscul. Să nu întreprindem acțiuni și să ajungem la o lume 0-1 unde să existe foarte multe active blocate, pentru că asta e un pericol pentru toată lumea, nu doar pentru companii, ci pentru întreaga economie. Deci, cred că ceea ce ar trebui și ceea ce putem să facem este să avem un cerc virtuos, să ne asigurăm că asigurările și pensiile oferă stimulentele uh, pentru ca întreprinderile să investească în uh, decarbonizare, asigurând, deci, o tranziție, evitând în cele din urmă riscurile de stabilitate financiară. Acesta este planul pe care îl avem în momentul de față și așa vrem, așa vrem să uh, întreprindem și testele de stres și uh, apoi să aplicăm acest uh, domeniu și uh, acest lucru și în domeniul asigurărilor. În ceea ce privește combaterea spălării banilor. Uh, Uh, eu nu spun că EBA vrea mai multe puteri și statele europene rezistă. Problema este la nivel european. Avem o piață unică și supravegherea în domeniul combaterii spălării banilor va fi atât de puternică pe cât este de slabă cea mai slabă verigă. Uh, deci vedem organizațiile criminale care uh, mută banii dintr-o țară în alta și autoritățile nu reușesc să țină pasul cu ei pentru a da un răspuns integrat. Am văzut că o serie dintre băncile noastre care au fost închise de intervenții ale autorităților americane. Deci avem probleme la nivel european, întrebarea e cum o rezolvăm. Și documentul de reflexie și propunerea comisiei indică modul în care să acționăm și suntem pregătiți să oferim susținere, mai ales în prima fază, cel puțin uh, pentru că deocamdată nu avem alte instrumente la dispoziție. Uh, sigur că avem o expertiză în acest domeniu și suntem pregătiți să oferim asistență. În ceea ce privește Brexitul, EBA a aprobat uh, niște memorandumuri cadru uh, de înțelegere cu Regatul Unit uh, și suntem pregătiți să uh, negociem cu colegii noștri din Regatul Unit. Um, sigur, în momentul în care negocierile vor ajunge la acest uh, moment și sperăm că acest lucru se va întâmpla mai curând decât mai târziu, pentru că cam expiră timpul. Mulțumesc! Și vreau să mulțumesc ESMA pentru această scrisoare privind firmele de investiții și vorbesc în fața raportorului, uh, Marcus. Tocmai îi mulțumeam lui Steven pentru scrisoare și am zis că am decis să trecem la vot, dar vom lua în considerare acest lucru în uh, trialog și vom analiza cu mare atenție modul în care uh, vom analiza cu mare atenție sugestiile foarte bune pe care le putem integra în activitatea noastră. Anne Sander. Merci, euh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc uh, președintele pentru acest schimb uh, și aș vrea să vă evoc două chestiuni în planul nostru. Vedem astăzi că se dezvoltă utilizarea instrumentelor criptoactive și cred că și a activelor de tip Uh, cripto și ar trebui să ținem seama de acest lucru și de faptul că în Uniunea Europeană, dar și peste tot în lume. De fapt, sunt foarte puține legi pentru acest tip de criptoactive. La directiva privind crowdfunding-ul ne gândim și la introducerea de dispoziții care să permită acestor platforme de crowdfunding să fie emitenți de jetoane sau așa numite ICOs. Deci dacă vrem să dezvoltăm un astfel de cadru în Europa, cred că ne trebuie anumite uh, măsuri de precauție împotriva riscurilor, dar de asemenea cred că trebuie să ne gândim și la un cadru juridic care să fie suficient de suplu ca să permită dezvoltarea și inovarea. Deci aș vrea să știu care este uh, părerea noastră. Considerați că fenomenul uh, criptoactivelor este o tendință de termen, pe termen lung. Credeți că ar trebui să reglementăm la nivel uh, european și dacă da, atunci care sunt elementele care trebuie luate în considerare pentru a avea acest echilibru între securitate pe de-o parte și nevoia de a dezvolta piața la nivel european și, în fine, dacă considerați că un astfel de cadru legislativ uh, prin crowdfunding, chiar dacă cele două sunt uh, legate, este soluția cea mai pertinentă a mea. Apoi a doua mea întrebare, uh, deja ați evocat acest lucru, pachetul de finanțare durabilă, vreau să vă întreb în legătură cu o, o chestiune extrem de specifică uh, legată de așa numitele indicii verzi. Deci cum ne asigurăm că aceste indicii, aceste informații nu dau, un, cum să mă exprim eu, un avantaj întreprinderilor care fac, uh, nu doar întreprinderi care fac foarte mari eforturi și care sunt foarte virtuoase în domeniul uh, acesta uh, de mediu, de protecție mediului și cum facem să recunoaștem acele întreprinderi care fac mai puțin totuși decât asta, dar care totuși fac niște eforturi în ce privește sustenabilitatea legată de mediu. Deci Credeți că trebuie să, prevedem, trebuie să vedem doar indici pozitivi din punct de vedere a emisiilor de carbon sau și alte tipuri? Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste două întrebări. În primul rând, în ceea ce, fa- în ceea ce privește ofertele uh, inițiale de monede. Da, uh, la ESMA încercăm să vedem cum anume se încadrează acest lucru în cadrul de reglementare actual, asigurându-ne că, pe de o parte, normele și regulile actuale nu sufocă inovarea, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că inovarea sau inovațiile concurează la egalitate sau pe picior de egalitate cu tehnologiile existente și modalitățile existente de a, de a obține finanțare. Și acum, ce facem pentru a încerca să evaluăm situația și a asigura un teren echitabil noilor veniți pe piață cu tehnologiile actuale, în momentul de față evaluăm care oferte de monede intră în uh, domeniul de reglementare, pentru că unele sunt uh, ca și instrumentele clasice, um, se uh, încearcă obținerea de capital cu perspectiva unor randamente pe termen mai mult sau mai puțin lung. Deci, analizăm fiecare caz în parte pentru a vedea dacă e vorba de un instrument financiar. Și dacă este un instrument financiar, atunci el intră în cadrul de reglementare. Există uh, platforme unde se tranzacționează uh, aceste instrumente. Și apoi întrebarea următoare este ce facem cu acele instrumente care sunt în afara domeniului de reglementare? Uh, Comisia ne-a solicitat uh, avizul și uh, nu vreau să anticipez uh, avizul nostru, dar totuși există o distinție de făcut între instrumentele financiare și, instrument, și cele care nu sunt instrumente financiare și uh, ne așteptăm să putem emite raportul până la sfârșitul anului. Trebuie să conștientizăm că în, până în momentul de față aceste instrumente nu au reușit să-și dovedească viabilitatea și beneficiile suplimentare pe care le aduc uh, comparativ cu alte modalități de obținere a uh, capitalului Um, dacă există beneficii, uh, bun, uh, beneficiile ne îngrijorează pentru că e vorba de anonimitate și aici se pun probleme legate de spălarea banilor. Am discutat acest subiect și ar putea să fie relevant, uh, deci, acest aspect și în cadrul acestor instrumente. E greu de prezis succesul pe termen lung, dar, sigur, nu e locul nostru să facem acest lucru. Noi trebuie să oferim un cadru de reglementare astfel încât și inovările să opereze în aceleași condiții ca și tehnologiile existente pe piață și apoi piața va decide dacă uh, se aduce valoare suplimentară sau nu. Și în ceea ce privește indicatorii, aici e important uh, că, sigur, se vor uh, dezvolta diversi uh, indicatori în ceea ce privește nivelul de sustenabilitate al investițiilor uh, pe care se bazează instrumentele. Um, ce este foarte important în contribuția uh, de reglementare este să ne asigurăm că acești indicatori sunt uh, fiabili și că investitorii se pot baza pe ei. Um, și sigur, acest lucru va fi definit de către preferințele investitorilor. Rolul nostru este să ne asigurăm că indicatorii vor fi fiabili și investițiile pe baza acestor indicatori uh, vor fi uh, corecte, astfel încât investitorii să se poată baza pe ele. Mulțumesc! În ceea ce privește criptomonedele, noi am început să investigăm această chestiune în 2013. În 2014 am emis un raport în care am uh, schițat o propunere de reglementare bazată pe trei piloni. Primul, modificări legislative pentru ca domeniul uh, schimburilor de criptomonede să intre în domeniul directivei privind combaterea spălării banilor, ceea ce s-a făcut, uh, s-a inclus în directiva 5-a a doua, o avertizare a consumatorilor, pentru ca aceștia să fie conștienți de lipsa de protecție dacă investesc în aceste active. Și al treilea pilon, am încercat să diferențiem domeniul de reglementare oficial sau reglementat oficial de uh, criptomonede pentru a evita situația în care băncile ajung să, să dețină, să distribuie sau să investească în criptomonede. Sunt convins că acest, această strategie este în continuare solidă, dar recunosc că nu funcționează așa cum ne-am așteptat. Mai ales, avertizarea consumatorilor nu pare să fie suficient de eficace, pentru că oamenii nu conștientizează suficient uh, uh, lipsa de uh, siguranță pe care o prezintă aceste active și vedem propuneri din partea anumitor state membre să, pentru a crește prin legislație protecția consumatorilor. Pentru că am văzut că au apărut probleme pe piața internă. Și apoi această propunere de diferențiere, de asemenea, nu este pusă în aplicare. Am văzut că în anumite state membre, autoritățile au permis, au oferit autorizări schimburilor de criptomonede uh, astfel încât uh, consumatorii pot să fie abordați de entități care uh, vând și uh, instrumente de plată legitime și instrumente de plată bazate pe criptomonede. Deci cred că avem nevoie să reflectăm la acest domeniu și să vedem, să propunem o revizuire a abordării dar în momentul de față încă nu am ajuns uh, în procesul de reflexie la o maturitate suficientă pentru a putea sugera modalitatea de a, de a proceda pe viitor. Ramon Hareghi. Eu queria, queria preguntarle sobre el antimonio. Mulțumesc. Aveam și eu o întrebare. Și anume, următoarea. Se pare că înțelegem cu toții că resursele nu sunt suficiente în momentul de față și mi se pare că în septembrie Comisia a făcut un anunț referitor la consolidarea măsurilor și resurselor uh, pentru a permite o mai bună coordonare între agenții. Și mă întreb dacă aceste resurse suplimentare sunt suficiente sau dacă considerați că Parlamentul European ar trebui să facă presiuni uh, pentru a uh, consolida mai mult măsurile de coordonare care există deja în contextul luptei împotriva uh, spălării banilor. A doua întrebare. Domnul Lenria, cred, a spus un lucru foarte important S-a referit la rolul Statelor Unite ale Americii în acest domeniu, în lupta, arhitectura împotriva spălării banilor a fost lansată acum câțiva ani pentru a combate activități ilegale uh, larg răspândite um, și în contextul combaterii finanțării terorismului și mă întreb dacă există cooperare directă și strânsă cu Statele Unite ale Americii în acest domeniu. Știm cu toții că este vorba de o țară care are o influență uriașă la nivel global și um, uneori uh, agențiile lor sunt uh, mai puternice și mai influente decât ale noastre. Pentru că există bănci și instituții care pot să se prăbușească, deci sub presiuni uh, din partea Statelor Unite ale Americii. Uh, și cu toate că s-au făcut eforturi foarte importante în sectorul bancar în uh, ultimii ani, știu că uh, există acum un sistem bancar uh, puternic și robust. Și mă întreb dacă bunele practici sunt acum analizate și recunoscute și dacă există, deci, un manual de bune practici care s-a întocmit în urma acestui proces. Și ultima întrebare. Comisia a cerut EBA să investigheze Uh, situația băncii DAXA din uh, Letonia și mă întreb dacă în acest caz s-a ajuns la vreo concluzie și ce se știe despre aceste sume imense de bani care erau spălați prin această instituție. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! Propunerea Comisiei presupune 10 experți suplimentari în ce privește spălarea banilor. Mă întrebați dacă e suficient. Noi am spus că ăsta este minimul uh, de resurse de care am avea nevoie ca să facem ceva care să aibă un efect, dar înțelegeți totuși că dacă ai 12 oameni care lucrează pe ML la nivel european, nu e chiar uh, o situație ideală. În ce privește cooperarea cu Statele Unite, sigur că sunt uh, uh, foruri în care avem uh, interacțiune între supraveghetori dar uh, cadrul cooperării încă nu funcționează la fel de bine cum ar trebui cu americanii. Înțelegem că și unele dintre cazurile pe care le-am văzut în uh, ultima perioadă, uh, autoritățile europene nu au avut acces la informații în investigațiile din Statele Unite. De aceea salut propunerea Comisiei care spune că EBA-ul va fi și un fel de interfață uh, cu țările terțe pe cooperarea în chestiuni ML. Începește investigația cazului din uh, Letonia. Am primit o cerere din partea Comisiei să investigăm acest caz. Am cerut informații autorităților competente. Le-am primit săptămâna trecută și acum evaluăm cazul. Mulțumesc! Mulțumesc, nu mai văd uh, nici, nu văd nici pe domnul Foc, nici pe doamna Berez. Deci cred că putem să avem moment de intervenții spontane. Eu am o întrebare foarte specifică, care, la care s-a primit deja o, o jumătate de răspuns. Domnul, de fapt, mâine o să votăm, uh, cred că mâine, nu? privind uh, crowdfunding-ul, raportul domnului Fox, pe care a și pus o întrebare. Deci uh, înțeleg că e ceva, o prevedere acolo legat de ofertele inițiale de monedă și asta e legat foarte strâns de ce spunea Andreea mai înainte. Eu aș vrea o atitudine mai prudentă decât raportorul pe aceste chestiuni. Aș fi vrut uh, să cer opinia și a lui Steven și a Andrei pe această propunere și a unor amendamente, inclusiv uh, ofertele inițiale de monedă și domeniul de aplicare al acestui regulament. So, uh, in, first of all, I think in my view... Mai întâi, părerea mea personală este că nu în mod necesar crowdfunding-ul și ICO trebuie combinate. Cred că se pot aborda aceste chestiuni și separat. Și cum spuneam pe, chestia, pe problema ICO-ului, a emisiei inițiale de motive, trebuie să înțelegem că unele emisii sunt instrumente financiare, altele nu. Și ăsta e lucru pe care ne concentrăm împreună cu autoritățile naționale de reglementare. Și când este un uh, instrument financiar nu vrei să-i dai statut privilegiat, dar nici să-l dezavantajezi. Ofertele inițiale care sunt instrumente financiare ar trebui să concureze la nivel egal cu cele existente, cu instrumentele financiare existente. Nu există niciun motiv să uh, le considerăm mai benefice pentru economie sau pentru societate decât instrumentele tradiționale. Deci asta a fost abordarea cheie a ESMA în ce privește problema Uh, ICO-urilor. La crowdfunding deja am uh, făcut unele comentarii în legătură cu cel mai bun mod de a face supervizare, dacă la nivel național sau la nivel uh, european. Președinte, mai general aș spune că există acum o dezbatere clară dacă să începem să reglementăm acest tip de activități sau să avem abordare mai segregaționistă. Până acum eu am fost foarte mult de partea celor care spun că nu putem să lăsăm aceste zone să lăsăm să se dez... trebuie să lăsăm inovarea să evolueze dacă se oferă suficiente informații consumatorilor și dacă există un mod clar de a evita contagiunea față de sectorul reglementat, dar cum am spus, Cred că această abordare nu funcționează așa cum uh, ne așteptam. În zona de crowdfunding uh, aflăm din ce mai de bănci care uh, nu au fost considerate suficient de serioase ca să dea credit platformelor de crowdfunding. Ele oferă infrastructuri de plată, de exemplu, pentru acele eh, infrastructuri. Deci, uh, uneori, uh, legăturile sunt foarte puternice și ridică uh, probleme legate de protecția consumatorilor. Și, bun, sincer, trebuie să recunosc că n-am urmărit foarte aproape, foarte de aproape dosarul, dar cred că abordarea segregaționistă este depășită de ultimele evoluții ale pieței și de inițiative ale anumitor autorități. Deci probabil că trebuie să ne gândim la domenii în care o reglementare mai uh, strictă în domeniul european ar fi utilă. Mulțumesc, nu votăm mâine, de fapt. Mâine avem examinarea amendamentelor pe crowdfunding, deci mai avem timp să reflectăm. Doamna Beres, doamna Pervanș Beres. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că am venit târziu dar am ascultat uh, toate intervențiile noastre și întrebările colegilor. Vreau să intervin pe trei chestiuni. Primul, știu că s-a discutat deja foarte mult despre spălarea banilor și că toți sunteți mulțumiți de propunerea Comisiei. Întrebarea mea valabilă pentru toți cei trei invitați. Nu considerați că există un risc politic de a avea un acord politic privind spălarea banilor, dar nu și pe măsurile care să permită implementarea uh, acestor chestiuni. Dacă nu avem nimic pe convergență, pe inspecțiile la fața locului, pe testele de stres și pe guvernanță, nu o să fie foarte util, uh, că vom avea de fapt doar o reformă de fațadă. A doua întrebare, în ce privește testele de stres. Există o dezbatere aici la noi dacă ar trebui să aplicăm uh, principiul proporționalității și într-un fel să facem aceste teste de stres numai pentru companiile, băncile semnificative, uh, nu credeți oare că trebuie extinse la, toată, la tot domeniul și că aceste scenarii sau invers, uh, întorc întrebarea, ce regim de publicare prevedeți pentru rezultatele acestor uh, teste de stres? În fine, începește Brexit-ul. Am văzut cu uh, când am discutat despre firmele de investiții. Nu există un risc să ne trezim cu uh, cumva între ciocan și nicovală, noi, Uniunea Europeană. Ciocanul să fie o echivalență care nu funcționează bine că atunci când am creat uh, MIF, uh, MIFID-ul, am crezut că trei sferturi din piață vor funcționa în străinătate. Și apoi sistemul acestor al uh, filialelor care duce la o lipsă de armonizare. Deci poate dacă, nu cumva în acest caz am fi trebuit să nu ne grăbim atât de mult și să rescriem faimoasa MIF 3. E o întrebare, poate, pentru Steve Mayer în special V-am uh, citit cu multă atenție scrisoarea și am comentat-o. Da, vedem și Comisia ne spune ați uh, distrus modelul pe care l-am propus noi, care era un model de echivalență, uh, propunând ca, propunând ca pe anumite segmente să mergem pe regimul dedicat uh, filialelor. Sigur, suntem între Ciocan și Nicovală, dar nu suntem într-un dispozitiv optim, deci în aceste condiții, ce e de făcut? Poate nu ar trebui cumva să nu ne grăbim și să analizăm mai bine situația și să ajungem să avem uh, o legislație solidă mai degrabă decât să facem așa un fel de bricolaj. Mă înțelegeți ce vreau să spun. Uh, deci am senzația că am fi într-o situație mai bună cu un regim uh, MIFID 3 real decât cu această soluție. Mulțumesc! Întrebați eh, dacă există un risc politic eh, în a avea mai multe aranjamente europene fără convergență. Răspunsul este da, evident. Am văzut că și Banca Centrală Europeană se plânge de dificultatea în a, aplica, în a impune diferite reguli și problema uh, regulamentelor în domeniul lor. Deci vor fi uh, domenii în care va trebui să urmăm uh, implementări foarte diferite la nivel național de regulă. Deci e o provocare. Dar uh, cred că aceste riscuri politice trebuie asumate de cineva, pentru că trebuie să avem totuși niște reacții, un sistem de reacție mai integrat la nivel european și în acest moment trebuie să lucrăm cu legislația pe care o avem. Începește testele de stres. Dați-mi voie să clarific. Testele noastre de stres țintesc 48 uh, de bănci acum. Deci țintim realmente entitățile transfrontaliere și jucătorii cei mai mari. Cred totuși că uh, un test de stres mai simplificat și proporțional ar putea fi util și pentru alte tipuri de instituții. Începește standardele de publicare a rezultatelor. Uh, Aici am fost foarte pozitivi în legătură cu nevoia de a publica rezultatele. Credem că piața apreciază foarte mult uh, publicațiile pe care le facem. Uh, da, vom începe, încerca după publicarea rezultatelor uh, în acest an să venim cu niște reflexii, pentru că acum avem o problemă, publicăm rezultatele, dar după aceea rezultatul de supraveghere este disponibil doar la sfârșitul procesului de evaluare adică luni de zile după aceea, deci există o, un gol temporal și trebuie să găsim uh, modalități prin care să legăm uh, aceste două chestiuni. În ce privește firmele de investiții, din perspectiva mea, aș spune că noi am propus un cadru de armonizare a tratamentului prudențial, în special al investițiilor, uh, al firmelor de investiții la nivel european. Asta a fost rezultatul unei reflexii lungi Credem că acest cadru propus este unul robust și o îmbunătățire față de setup-ul național fragmentat pe care îl avem acum, deci vom susține cu siguranță uh, o, o evoluție în această direcție. Mulțumesc! Mai întâi, în ce privește problema AML? Uh, nu fără motiv este prioritatea noastră și aș spune că este elementul cel mai vizibil a unei chestiuni mai gen- probleme mai generale pe care avem în Europa, și anume super, supervizare și aplicare. Cred că avem foarte multe reglementări, atât la nivel național cât și european, dar nu, luăm, nu suntem suficient de grijulii să avem o supraveghere și puternică și un enforcement puternic. Și asta se vede la uh, eforturile antispălarea banilor, dar cred că e o realitate mai generală și sunt de acord cu noastră că, sigur, e ok că trebuie rezolvată problema uh, spălării banilor, dar e o problemă generală pe care trebuie să o rezolvăm Uh, în ce privește o supervizare mai puternică și rolul autorităților europene la convergența de supraveghere este extrem de important. Deci cred că trebuie să facem uh, progrese. Și ca să fiu sincer, uh, din nou, și colegii mei au spus, asta este și despre resurse. Pentru că de fiecare dată când la nivel european se creează un mandat și o sarcină pentru autoritățile europene, dacă nu-i dăm și resursele corespunzătoare, atunci pur și simplu ne amăgim singuri. Uitați-vă, de exemplu, la sustenabilitate, că a fost menționată de câteva ori. Liste foarte lungi, planuri de acțiune, sarcini și niciun fel de resurse. Deci, cum să putem, uh, sigur, să implementăm aceste lucruri fără resurse? Deci, cred că e o problemă de seriozitate la nivel european uh, și uh, trebuie mai multă atenție pe supraveghere și pe enforcement. Pe testele de stres, foarte pe scurt. Cred că e foarte important să avem o anumită flexibilitate în ce privește definirea bazei pentru testele de stres. Pentru că dacă mă uit la sectorul asigurărilor, riscurile s-au schimbat de-a lungul anilor și anilor și Sigur că și testele de stres pe care le facem trebuie să se adapteze acestor tipuri de riscuri. De exemplu, acum doi ani, principala problemă era, evident, uh, uh, mediul uh, legat de ratele de dobândă și nu era o problemă pentru Uh, băncile mari, pentru instituțiile mari, ci pentru cele medii și mici, care dacă ar fi dat faliment în mod colectiv, ne-ar fi creat mari probleme. Deci trebuie să ne uităm dincolo de cele mai mari grupuri bancare. Astăzi sau de asigurări. Astăzi ne uităm la 42 de grupuri de asigurări, pentru că ne concentrăm pe un scenariu în care yieldurile cresc, un scenariu în care apar catastrofe naturale mai des și așa mai departe. Deci trebuie să rămânem flexibili. Publicarea este uh, fundamentală, trebuie să avem mai multă transparență. Din nefericire, sectorul asigurărilor și pensiilor nu avem mandatul pe care l-au colegii de la EBA să cerem uh, publicarea. Cerem acest an, uh, în acest an participanților la testele de stres să-și publice rezultatele individuale, dar nu putem să îi obligăm să o facă, pentru că nu avem această putere. Ar fi fundamental dacă am primi această putere pe care o au colegii de, pe partea bancară, să o avem și noi pe partea de asigurări și pensii. Foarte pe scurt, uh, aș vrea să adaug în legătură cu problema firmelor, firmelor de investiții și MIFID, a problema MIFID și MIFIR, relația MIFID-MIFIR. Uh, am scris vicepreședintului Dombrovskis atât pe partea uh, de piață secundară pe MIFID, MIFIR și pe partea de investiții, firme de investiții și am evaluat că modul în care funcționează acum MIFID, MIFIR Uh, este că nu ia în considerare când a fost gândită faptul că va exista o piață foarte mare și foarte lichidă lângă noi. Trebuie să ne asigurăm că este condiții egale, trebuie să ne asigurăm că interacțiunile cu această piață foarte mare și foarte lichidă se vor face pe aceleași standarde ca și uh, uh, cele la care sunt supuse firmele de investiții în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la cealaltă lege, asta e mai bine Uh, lucrurile sunt mai bine aranjate dacă ne uităm la EMIR și la organismele de plasament colectiv. Uh, cred că lucrurile sunt bine aranjate, uh, dar nu aici, nu în acest domeniu. Și aici chestiunea cheie este că majoritatea elementelor din țări sunt determinate la nivel național și variațiile de risc vor putea duce la condiții diferite față de țări terțe. Sigur, nu eu decid, dumneavoastră sunteți colegislatorii și comisia, aveți dreptate să spuneți că nu trebuie să facem doar uh, un bricolaj, uh, o reparație temporară. Ne trebuie o serie de elemente foarte bine analizate ca să găsim soluția cea mai bună. Domnul uh, Wolf. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnilor, pentru comentariile noastre de astăzi pe diferite chestiuni. Nu mai am decât un minut, deci va trebui să trec la chestiunile practice legate de uh, Uciți și mifi 2. Mă concentrez pe problema Brexitului, domnule Maia. În martie, UE uh, și Marea Britanie au ajuns la un acord privind uh, perioada de tranziție de după retragerea din Uniunea Europeană de anul viitor. Și asta spune că regulile financiare vor continua să se aplice în Marea Britanie până la 31 decembrie 2020. În cadrul planului Guvernului Britanic de ieșire din uh, Uniunea Europeană, puteți să confirmați că se mai aplică acest aspect și că firmele britanice vor avea în continuare, vor beneficia de uh, așa numitul passporting până la sfârșitul lui 2020 și că de asemenea ele vor trebui să respecte toate reglementările pe care acest comitet, pe care această comisie și acest parlament le vor adopta. Și în al doilea rând, E clar că domnul Barnier și domnul Tusk uh, au uh, indicat faptul că un uh, acord de tip Canada plus plus plus e în discuție, un acord cu Marea Britanie. Și în cadrul acestui acord rămân, rămâne același aranjament de retragere, deci până la sfârșitul 2020, cu passporting și cu respectarea reglementărilor, sau acest lucru nu este spus în mod clar în, în acest moment. Și, în fine, cred că piețele vor fi extrem de recunoscătoare pentru modul foarte calm în care înțelegeți relația noastră de după Brexit, mai ales uh, memorandumul de înțelegere. Eu am fost ofițer de compliance în City pe vreo 15 ani, timp de vreo 15 ani, deci înțeleg foarte bine importanța acestor reglementări. Deci faptul că lucrați pe această chestiune care să se aplice într-un scenariu în care nu se ajunge la niciun acord cu Marea Britanie, atunci putem oare să spunem că dacă avem această situație uh, în care să nu se ajungă la un acord de Brexit, să avem totuși un acord pentru piețele financiare care să le calmeze, practic. Și că acesta este tipul de abordare pe care o aveți. Uh, încep cu ultima întrebare. Uh, acordurile pe care le avem cu foarte multe țări și pe care le-am discutat aici la, și la multe alte au au audieri. Înțelegeți că colegii Gabriel și Andreea au și aceleași opinii uh, în legătură cu ce trebuie să avem până martie anul viitor și de asemenea uh, ne-am stabilit poziția uh, internă UE27 în legătură cu conceptul acestor înțelegeri și sigur că ținem cont și de negocierile mai largi care au loc. La un moment dat vom contacta colegii din Marea Britanie în legătură cu aceste chestiuni, dar cum spunea și Andreea, Uh, aici calendarul e foarte strâns, pentru că dacă nu avem aceste aranjamente, uh, participanții la piață trebuie să fie conștienți de asta cât mai repede. În ce privește interpretarea acordului de retragere, poate că nu sunt eu cel mai potrivit să-l judec. Uh, nu ne petrecem timpul citind toate detaliile juridice ale fiecarei propuneri, deci mă abțin de a comenta această chestiune. Cum înțeleg eu lucrurile din punct de vedere practic? Este că dacă va fi un aranjament de tranziție, se va aplica în toată Uniunea Europeană, dar vor fi implicații în legătură cu aranjamentele de guvernanță. Dar dați-mi voi să mă opresc aici, pentru că nu cred că sunt eu cel mai potrivit să interpretez diferitele propuneri în cadrul negocierilor politice mai largi. În orice caz, termenii tranziției sunt Uh, foarte clar, este un text public, a agreat atât de Marea Britanie și Uniunea Europeană, deci nu e nimic uh, specific și tot sperăm că ultima faza negocierilor se va încheia cu succes și că vom avea uh, această fază de tranziție, dar important și esențial este ca guvernul britanic să rezolve ultimele chestiuni rămase în suspensie. Și uh, suntem, uh, înțelegem că trebuie să fim fermi în ce prește principiile noastre. Deci cred că putem să încheiem aici. Aș vrea să mulțumesc uh, lui Steven Major, Andreea Ria și Gabriel Bernardino. A fost o discuție extrem de utilă, de vie și de interesantă și suntem nerăbdători să continuăm cooperarea cu dumneavoastră. Am identificat o serie de chestiuni pe care trebuie să mai lucrăm și dialogul cu dumneavoastră a fi esențial pentru asta. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Putem să trecem la următorul punct. Voi preda președinția Comisiei vicepreședintelui Zimond și, dar înainte de asta vreau să anunț că votul privind politicile economice ale zonei euro va fi amânat el trebuie să se desfășoare mâine. Vă mulțumesc! Ja, äh, Dragi colegi, dragi colegi, la punctele 7 și 8 de pe ordinea de zi discutăm împreună două rapoarte. În primul rând, distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții colective și facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții colective. Wolf Klintz este raportor pe cele două subiecte și îi dau cuvântul imediat. Wolf. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, discuta împreună cele două propuneri legislative, regulamentul și directiva. Propunerea, uh, Comisia a făcut o propunere de a definitiva Uniunea Piețelor de, capi- de Capital prin facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții colective. În acest sens, cele două, propu- um, cele două directive privind AFIA și OPCVM-uri și um, ar trebui să fie modificate și regulamentele privind EUVECA și EUSEF. Consiliul, prin poziția adoptată vis-a-vis -vis de aceste două uh, subiecte, a ajuns la un acord destul de extins și a făcut propuneri cu care, în mare parte, sunt de acord pentru a accelera dialogurile uh, tripartite, pentru că nu mai avem atât de mult timp până la sfârșitul uh, perioadei uh, actuale, am încercat să renunț la noi amendamente și să accept poziția Consiliului. De exemplu, în situația în care, situația în care statele membre să nu poată cere o prezență fizică a fondurilor de investiții pe viitor, am acceptat această propunere a Consiliului. Există trei domenii în care am o poziție puțin diferită de cea a Consiliului și de cea a Comisiei, undeva între cele două și vi le prezint pe scurt. Primul domeniu se referă la așa numita precomercializare când vine vorba de definirea acestei activități de precomercializare, am făcut propria mea propunere. Din punctul meu de vedere, fondurile de investiții ar trebui să facă o asemenea precomercializare fără niciun fel de obstacole, atâta vreme cât este vorba de fonduri de investiții alternative care nu sunt autorizate și nu sunt uh, preautorizate în, uh, în statul respectiv. În limba engleză se, folose, se folosește termenul established pentru cele două chestiuni. Și aș dori să precizez faptul că varianta în limba engleză a textului este cea pe care am respectat-o, pentru că în traducerea, în traducerea în germană nu a fost uh, una optimă, deci tot timpul mă refer la termenii în limba engleză. Deci obstacole birocra- birocratice în calea precomercializării ar trebui să fie îndepărtate pentru ca furnizorii, fără niciun fel de eforturi suplimentare, să poată testa interesele investitorilor pentru a putea comunica printr-un sistem ping-pong cu aceștia înainte de a înregistra și Uh, notifica fondul de investiții respectiv. Desigur, uh, trebuie să ne asigurăm și din acest punct de vedere sunt de acord cu Consiliul și cu Comisia că precomercializarea nu trebuie să fie folosită pentru a eluda norm, cadrul uh, normativ existent. Consiliul spune că trebuie să fie introdusă o perioadă de 18 luni în care uh, Um, în care achiziționarea unui produs în urma activităților de precomercializare să fie posibilă doar dacă condițiile uh, dacă sunt respectate condițiile de introducere pe piață. Și de altfel, activitățile de precomercializare trebuie să fie documentate um, în detaliu pe plan, uh, pe plan intern. Al doilea domeniu important se uh, referă la la încheierea, um, terminarea ofertelor aduse pe piață de uh, asemenea uh, furnizori. Din acest punct de vedere, Consiliul și Comisia au încercat să impună niște condiții cu totul și cu totul uh, arbitrare. Se referă la tot felul de procente, atât și atât la sută din, a investitorilor care nu mai doresc să participe în mod activ sau un procent al volumului de investiții care nu ar mai trebui să fie prezent într-un stat, atunci ar trebui să apară um, obligația notificării încetării comercializării fondului respectiv. Mi s-a părut că este o condiție foarte arbitrară și eu am ales o soluție alternativă. Nu ar trebui să impunem uh, Uh, ar trebui să permită fondurilor de investiții să nu mai comercializează asemenea fonduri dacă nu li se mai pare că este o activitate uh, profitabilă. Însă, investitorii și consumatorii trebuie să fie protejați chiar și dacă uh, se încetează comercializarea unui fond care anterior fusese activ într-un uh, stat. Indiferent de mărimea fondului uh, respectiv, însă, fiecărui investitor trebuie să-i, să fie făcută, să-i se permită uh, să achiziționeze din nou părțile pe care le avea în fondul de investiții respective. Dacă acest lucru nu se oferă, atunci regulile de notificare trebuie să fie respectate în continuare de cei care oferă asemenea fonduri. Al treilea punct se referă la taxe. Cred că, din acest punct de vedere, Comisia și Consiliul au lucrat foarte bine pentru a garanta o mai mare, o mai mare transparență. Însă, eu aș dori să fie, să fie cerute taxe doar atunci când sunt legitime și necesare activitățile de supraveghere. Aceste taxe trebuie să fie, să fie, să fie aliniate costurilor reale pentru autoritățile de supraveghere. Și în fine, așa cum am discutat și cu cei trei președinți ai uh, autorităților europene de supraveghere, o trimitere la PRIPS și la fondurile de, de piață monetară. Um, poate ar fi o idee foarte bine, foarte bună să discutăm și aceste documente cu informații esențiale din uh, regulamentul uh, privind produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări și uh, Um, aceleași documente privind fondurile de piață uh, monetară, ar trebui să discutăm și cu ceilalți raportori din, um, din umbră. Um, există o problemă cu intrarea în vigoare a chizurilor pentru pcvm uri și nu toți actorii de pe piață nu consideră că pot să respecte aceste norme. Deci, dacă ajungem la un acord cu ceilalți raportori din umbră, că ar fi o idee bună să introducem acest subiect și în acest dosar, voi face acest lucru cu mare plăcere, însă doresc să mă asigur că lucrurile nu vor fi uh, întârziate din această cauză și dosarul uh, și acest dosar nu va mai putea fi discutat uh, și încheiat până la sfârșitul acestui mandat legislativ. Mulțumesc! Mulțumesc, Wolf. Alain Lamassoure este raportor din umbră din partea PPE. <coughs> Je voudrais féliciter notre collègue Klintz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe colegul Klintz pentru munca sa excelentă și uh, pentru noi ea constituie o bună bază de lucru. Uh, și sigur cred că am putea să o completăm cu o serie de amendamente. Citez rapid uh, nu suntem ostili a priori ideii ca pre-marketingul, pre-comercializarea să se extindă și la fondurile existente, dacă ele doresc să ofere, doresc să ofere informații uh, în legătură cu intenția lor de a se de extinde în alte țări. Pentru că obiectivul acestui text este să dezvolte investițiile transfrontaliere, tot ce putem face pentru a încuraja aceste investiții trebuie să fie folosit. Suntem însă de acord să limităm pre-marketingul uh, către investitorii instituționali și nu către uh, organismele de plasament, deci investitorii de, de, de, în detai. În ce privește notificarea, Raportorul propune o soluție destul de interesantă, dacă e atât de sofisticată că mai am nevoie de ceva timp să o înțeleg și poate discutăm împreună despre asta. Deci nu suntem a priori ostili față de aceste propuneri, dar trebuie să înțelegem mai bine. În ce privește principiul conform căruia putem renunța la obligația de a avea uh, reprezentanță fizică în statul membru gazdă, e un principiu care pare seducător, poate părea atrăgător, dar cu condiția să vedem care sunt consecințele fiscale, pentru că, examinând alte dosare, Comisia, și vom discuta în această sesiune cu... vom discuta la raportul uh, CCCTB da, privind baza de impozitare. Uh, motivul principal pentru care o serie de multinaționale din țări terțe nu ar putea să fie fiscalizate, impozitate în ce privește profiturile lor în Uniunea Europeană, e că nu au uh, sedii fizice în uh, Uniunea Europeană. Deci, să ne asigurăm că nu facilităm și mai mult formule de facilitare a o formă de facilitare a evaporării fiscale, ca să zicem așa, prin această încercare de simplificare pe care o facem până la urmă. Și, în fine, aș vrea să spun ca și raportorul că, deși, sigur, nu e subiectul textului pe care îl examinăm, dacă putem cu această ocazie să reglăm și problema uh, Pripskid uh, pe care am dezbătut-o îndelungat cu cei trei directori ai agențiilor până acum. Acest text mi s-ar părea foarte util. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Alain Lamazur. Madi Delvo, din partea Ișida. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că salutăm această propunere a Comisiei de a facilita comercializarea transfrontalieră a fondurilor și de a oferi mai multe opțiuni investitorilor, care sperăm că va, va fi utilă în a reduce diferențele între statele membre, unele dintre acestea dispunând de o gamă variată de asemenea produse, altele de una mai degrabă restrânsă. Doresc să mulțumesc raportorului, domnului Wolf Klintz. Am înțeles că a acceptat multe din propunerile de modificare aduse de Comisie pentru că este de acord cu ele și pentru că dorește ca acest dosar să meargă înainte cât mai repede și sunt de acord cu această ab- abordare. Mm. nu m-am decis uh, în legătură cu câteva chestiuni. Este dificil să definim uh, conceptul de precomercializare. Nu sunt sigură dacă putem accepta toate condițiile impuse de comisie sau putem să renunța la câteva dintre ele, însă mie mi se pare foarte clar că trebuie să există o, o limitare din punct de vedere al timpului. Poate 18 luni este suficient. În ceea ce privește notificarea, trebuie să găsim un echilibru, pentru că dacă este prea dificil să ieși de pe o, de pe o piață, atunci managerii acestor fonduri alternative nu vor fi stimulați să intre pe piața uh, respectivă. Deci, încetarea notificării nu trebuie să fie prea, uh, prea dificilă, garantând în același timp interesele investitorilor și furnizând su- suficiente informații în acest. Și aș avea o întrebare. Care este interesul încetării notificării dacă un uh, manager de fonduri trebuie să plătească în continuare taxe, chiar dacă a încetat notificarea. Deci există și această relație complicată cu taxele. Și tot uh, rămânând la taxe, cine va controla autoritățile naționale să vadă dacă taxele sunt atât de mari uh, încât să reflecte eforturile necesare pentru monitorizare. În ceea ce privește transparența, Comisia propune un instrument interactiv pentru ESMA. Consiliul propune un hyperlink la diferite pagini de internet. Eu nu știu care ar fi cel mai bun instrument pentru a ne asigura că, informa- că informația este cât mai completă și cât mai transparentă. Cred că trebuie să mai discutăm aici puțin în ceea ce privește PRIPS. Propunerea raportorului să de a vedea dacă acceptăm sau nu derog- uh, derogări de la punerea aplicare acestui regulament este una interesantă. Și apoi, ultimul punct, uh, solicitarea inversă. Este o chestiune foarte complicată pe care am întâlnit-o și în alte dosare și cred că avem nevoie de mai multe informații pentru a lua o decizie privind această solicitare uh, inversă. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportorul, pe care îl asigur că o să încercăm să fim cât mai constructivi pentru a avansa cât mai repede cu acest dosar. Mulțumesc, Mari. Ashley Fox este următorul mare cerem. Mulțumesc. Domnule președinte, raportul nostru din umbră, Said Kamal, își transmite scuzele de rigoare și m-a rugat să-i citesc uh, notițele. ECR este de acord cu intenția Comisiei Europene de a moderniza OPCVM-urile și AFIA doar 37% din OPCVM-uri și 3%, 3% uh, din AFIA sunt înregistrate pentru a fi comerciate în mai mult de 3 state membre. Este evident că avem nevoie de mai multe asemenea fonduri înregistrate pentru a încuraja distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții colective. ECR susține măsurile de reducere a costurilor a acestor activități transfrontaliere o competiție mai mare în Uniunea, Euro- în Uniunea Europeană va oferi mai multe produse și mai valoroase consumatorilor și considerăm că putem găsi un echilibru mai mult cu mai multe garanții uh, oferite investitorilor uh, do- uh, domestici care depind de consilierii financiari pe care îi cunosc. Și astfel și managerii de fonduri de investiții vor avea mai multe opțiuni la dispoziție. Considerăm că abordarea generală a Consiliului operează o serie de modificări de natură tehnică pe care ar trebui să le sprijinim. La fel cum uh, face și raportorul și noi ne dorim ca aceste propuneri să fie convenite înaintea încetării acestui man, uh, mandat. Este evident că avem nevoie de o standardizare a procesului, a încetării procesului de notificare, așa cum se întâmplă și în alte dosare legate de Uniunea Piețelor de Capital. Un instrument uh, online este util atât pentru investitori cât și pentru autoritățile comp- competente. Nu, cred că va fi foarte important să nu, să nu impunem o prezență fizică a acestor fonduri. În ceea ce privește precomercializarea, Putem fi de acord cu anumite aspecte din propunerea Comisiei, cu câteva aspecte din abordarea generală a Consiliului și cu câteva din formulările depuse de raportor și vom depune, vom depune amendamente încercând să contopim cele trei, uh, trei poziții autoritățile competente nu ar trebui să poată să preleveze în continuare ă, taxe dacă activitățile de comercializare s-au încheiat. Ar trebui, în ultimul rând, să, dăm, să acordăm o atenție mai mare datelor ă, de, de intrare în, ă, în vigoare. Și Saed este nerăbdător să lucreze cu raportorul și cu raportori, ceilalți raportori din umbră în lunile următoare. Mulțumesc! Mulțumesc, Ashley. În numele verzilor are cuvântul Sven Gigold. Voi fi foarte succint, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. With the procedural, uh, proce- Suntem de acord cu procesul procedural și anume de a porni de la o serie dintre elementele discuțiilor din Consiliu pentru a avea șansa de a ajunge la un acord cât mai repede posibil. Eu încă nu am analizat acest dosar în detaliu, deci sunt în aceeași situație uh, ca și Madi, dar uh, îl voi analiza mai în detaliu. Președintele intervine cu un comentariu care nu a fost la, tele, la microfon. N-a fost un comentariu obscen, spune președintele. Dar, totuși, prima impresie după ce am uh, citit raportul este că veți trage într-o direcție, în principiu, ceea ce înseamnă că se vor slăbi propunerile pentru protecția investitorilor venite de la Comisie și nu se vor consolida alte dispoziții. Noi întotdeauna suntem deschiși uh, la proporționalitate, dar încă nu văd uh, echilibrul acestei abordări. Eu cred că Parlamentul ar trebui să fie de partea unei protecții puternice pentru investitori, așa cum am convenit și în dosare precedente. Acesta este fundamentul pentru a realiza în sfârșit uh, Uniunea Piețelor de Capital, pentru că fără dispoziții puternice în toate statele membre nu vom ajunge la o integrare a pieței pe care ne dorim cu toții să o vedem pentru a consolida concurența loială și o mai uh, uh, amplă uh, alegere pentru consumatori. Dar, deocamdată, în propunerile dumneavoastră nu am văzut dispoziții puternice pentru consolidarea protecției investitorilor, însă am văzut o listă întreagă de domenii câteva dintre dorințele pe care le-am auzit din partea uh, ofertanților pe piață. Deci vom încerca să restabilim echilibrul în abordarea Parlamentului, dar sigur că, așa cum am uh, făcut-o și până acum, uh, așteptăm o bună colaborare cu dumneavoastră, cu domnul raportor și cu toți colegii. Mulțumesc, Sven. Eu tocmai spusesem că am văzut că pentru verzi, domnul uh, Matt Carthy nu este aici, dar uh, sigur, dacă doriți să interveniți de două ori. Da, da pentru Guia ați vrut să spuneți, nu pentru verzi, nu? Um, spune domnul uh, Giggold. Da, da, noi nu avem nimic de a face cu mișcarea pentru independență irlandeză, domnule președinte. Urmează acum Pervonș Euh, euh, Mulțumesc. Nu știu dacă Comisia are vreun reprezentant sau dacă poate să ia cuvântul în legătură cu pripsurile, pentru că în calitate de raportor pe acest dosar uh, sunt perfect conștientă de faptul că e un subiect de actualitate și aș vrea să nu deviem în toate sensurile și să avem mai degrabă o abordare coordonată ca să abordăm problema acolo unde este, fără să fragilizăm legislația, pentru că uh, argumentele pe care le auzim, uh, și anume că implementarea PRIPS a fost tardivă, uh, bun, ok, așa e, și trebuie să da, știu ce uh, rezistență au organismele de plasament colectiv față de aceste abordări. Deci nu avem neapărat uh, dorința unei abordări unice, dar am vrea să avem instrumentele care să ne permită o comparabilitate a produselor financiare care sunt oferite consumatorilor. Deci, în logica activității generale a Parlamentului și, sigur, la inițiativa Comisiei, trebuie să examinăm cu atenție acest subiect și să nu încercăm să profităm de el uh, ca să fim foarte expeditivi și să înghițim pe neamestecate toate argumentele organismelor de plasament colectiv care nu vor schimbări deloc în regimul lor. Deci cred că sunt anumite lucruri în PRIPS care trebuie valorizate, mai ales dacă Comisia ar fi dispusă să aplice total legislația PRIPS, adică să integreze criterii sociale și de mediu, dar știu că aici așteaptă marea reformă legislativă și anume crearea taxonomiei și aplicarea taxonomiei. În al doilea rând, în amendamentele raportorilor am văzut o serie de propuneri care încearcă să suprimeze, să suprime rolul ESMA. Aici aș vrea să înțeleg mai bine sensul acestei propuneri și uh, un al treilea comentariu are legătură cu consecințele activității transfrontaliere în cadrul Uniunii de Capital, toată lumea merge în această direcție, dar sunt pentru mine două chestiuni esențiale, două frâne esențiale. Mai întâi, așa cum a spus Alain Lamassur, dacă absența uh, sediului fizic asta duce la o absență a impozitului, a fiscalității, asta e o problemă. Și apoi, în domeniul asigurărilor, am văzut mai ales acest lucru și am încercat să-l corijăm, dar nu e, de, nu e foarte ușor Eh, de fapt, aici ar trebui să evităm să creăm o problemă mai degrabă decât să trebuiască să o vedem. Dar am văzut că în domeniul asigurărilor există activități de distribuție transfrontalieră care duc la adevărate dezastre pentru că aveți eh, eh, companii cu tip cutiuță poștală instalate într-o țară și care își distribuie produsele financiare într-o altă țară ignorând complet cadrul de protecție a consumatorilor, așa cum există în țara respectivă. Deci, propun să privim uh, foarte îndeaproape aceste lucruri și să fim atenți să tragem concluziile în domeniul asigurărilor, pentru că unul dintre principalele domenii în care uh, distribuția transfrontalieră de produse a fost cea mai activă. Jetzt habe ich noch den Kollegen. Mulțumesc, Perez. Ah, și mai am pe domnul uh, Hayes. Domnul Hayes, mulțumesc, domnule președinte. Îl uh, felicit uh, pe raportor și vreau să fac câteva observații. În primul rând, sunt de acord cu colegii. Pentru că cu toți încercăm să aprofundăm Uniunea Piețelor de Capital, astfel încât să fie mai bună pentru investitori și elementul transfrontalier, lăsând la o parte și luând în considerare, de fapt, ce a spus uh, și uh, lecțiile de învățat în domeniul asigurărilor, o piață extinsă, mai aprofundată, mai diversă, este obiectivul nostru al tuturor și trebuie să îmbunătățim, deci, mediul uh, din Uniunea Piețelor de Capital. Iau notă și de ceea ce s-a spus referitor la reducerea disparității între statele membre. Putem să facem acest lucru în mod consecvent. Am vrut doar să intervin pentru a exprima acordul cu raportorul nostru din partea PP-ului, Alan Lamasur, în legătură cu uh, ceea ce a spus referitor la uh, problema PRIPS uh, a KID, a documentului cu informații uh, cheie și mă întreb dacă nu am putea avea un consens uh, și să vedem dacă am putea să tratăm acest lucru în contextul dosarului. Pentru că dacă ne uităm la obiectivul acestor documente de informații pentru investitori. Ideea este să ne asigurăm că nu sunt prea complexe, că sunt consecvente și ușor de utilizat. Dar dacă există două uh, documente um, care nu fac decât să, duplici, să, să dubleze informațiile și poate să nu fie consecvente unul cu celălalt, eu cred că acest lucru nu este în interesul uh, investitorilor uh, de retail. Deci poate că am avea ocazia în acest dosar să reanalizăm această chestiune. Știu că s-a vorbit despre o derogare, o potențială derogare. Um, spun acest lucru și în contextul uh, faptului că am înțeles că autoritățile de supraveghere au scris comisiei și au uh, um, avertizat cu privire la această disparitate care ar putea să uh, apară um, și uh, cred că uh, vicepreședintele Comisiei a recunoscut acest lucru. Dacă autoritățile de supraveghere au recunoscut că vor exista o problemă cu aceste două, aceste două seturi de uh, documente, de chiduri, uh, Sigur, uh, eu cred că e o problemă, dar las acest dosar în mâna uh, raportorilor și raportorilor și raportorilor din umbră care au o expertiză excelentă, dar sper că am putea să soluționăm problema transpartinic, ar fi foarte bine pentru toată lumea. Mulțumim, Brian! Și acum, așa cum a spus uh, doamna Pervanș Perez, care a părăsit sala, ba nu, doar și-a schimbat locul, așa cum a propus, vreau să dau cuvântul comisiei, avem astăzi alături de noi pe șeful de unitate, Sven Gentner. Vă rog, domnule Gentner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, o să încep cu câteva cuvinte referitor la distribuția transfrontalieră și apoi câteva cuvinte despre PRIPS, pentru că au fost mai multe întrebări adresate. Uh, Uh, referitor la acest subiect. În primul rând, ne bucură foarte mult și proiectul de raport și spiritul constructiv uh, al dezbaterii, pentru că este un dosar important, trebuie să uh, facem progrese. Contactele au fost foarte bune și ar fi foarte bine dacă am putea să încheiem această inițiativă în acest mandat, pentru că ar putea să schimbe situația pe piață în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor. Acestea fiind spuse, avem două probleme și în textul uh, Consiliului și uh, cu amendamentele care se bucură de susținere aici. Prima problemă, precomercializarea. Ne place ideea de precomercializare, am propus-o și noi în inițiativa noastră inițială, dar credem de asemenea că trebuie să fim precauți să nu deschidem ușa pentru ca să se poată eluda uh, regimul existent al pașapoartelor, astfel încât sistemul să nu fie mai uh, permisiv decât cel pe care îl avem. Avem nevoie de o piață care să funcționeze mai bine, dar în același timp să fie transparentă, o piață unde să vedem evoluțiile, astfel încât să putem monitoriza ce se întâmplă pe viitor. Susținem ideea să existe o perioadă după precomercializare în care să nu se poate face nimic altceva decât comercializare. Dar ne îngrijorează faptul că proiectul actual nu include dispoziții pentru a asigura acest lucru, pentru că nu există niciun fel de raportare, niciun fel de transparență, nicio modalitate ca supraveghetorii să știe, să înțeleagă ce se întâmplă. Am spus aceste lucruri și la Consiliu și credem că ar fi simplu și ușor și nu ar fi costisitor să se introducă o cerință ca furnizorii de fonduri um, o dată la șase luni, o dată pe an, să dea uh, o declarație de informare către supraveghetori în care să detalieze acțiunile lor pe piață. Acest lucru nu ar uh, crea niciun fel de costuri suplimentare și cred că, sigur, că dacă se introduce o limită de viteză, atunci trebuie să pui și o cameră video acolo, pentru că dacă nu, nu poți să verifici ce se întâmplă. Uh, al doilea comentariu uh, referitor la denotificare. Credem că abordarea raportorului ar permite uh, operatorilor care sunt denotificați Um, să iasă de pe o piață, dar dacă există un uh, procent suficient de mare al activităților care rămân în statul membru respectiv, trebuie să fim precauți. Înțelegem că raportorul încearcă să uh, limiteze impactele, impactul advers asupra protecției investitorilor, um, dar Considerăm că acest lucru duce la o, un fel de contradicție. Pe de o parte vrem să dăm posibilitatea de denotificare în anumite condiții și apoi să se beneficieze de pe urma avantajelor, uh, nu mai, să nu mai fie costuri suplimentare, nici raportare suplimentare, dar credem că acest lucru ar trebui să fie posibil doar în uh, situația în care există un număr limitat de investitori rămași pe piață. E important să existe posibilitatea de a părăsi o piață, uh, Uh, de a oferi stimulente pentru ca operatorii să intre pe piață, dar ar trebui de asemenea să oferim încrederea investitorilor ca în momentul în care um, există activități uh, substanțiale pe piață, nu va fi prea ușor pentru furnizor să denotifice activitățile sale. Sigur că atunci când se definește un prag, niciodată nu e o știință exactă. Suntem de acord cu raportorul, dar totuși Trebuie să găsim ceva care să ne ajute și pe partea de stimulare și pe partea de protejare a investitorilor. Și acum, legat de PRIPS. Sigur că și noi vrem să asigurăm comparabilitatea. Acesta a fost obiectivul nostru inițial și toată lumea e de acord cu asta. Ce am înțeles noi de la autoritățile de supraveghere este că au început deja să analizeze o modificări țintite uh, astfel încât PRIPS să fie un instrument mai ușor de aplicat și pentru fondurile OPCVM-urilor. Știm că există o serie de probleme pentru utilizatori, dar autoritățile ne-au spus că s-ar putea să se găsească soluții simple și rapide, astfel încât până la sfârșitul anului viitor să putem aplica un singur document tuturor produselor care intră sub incidența PRIPS, ceea ce ar fi rezultatul bun pentru noi. Am avea comparabilitatea, transparența pe care le dorim, dar s-ar rezolva și anumite probleme care, înțelegem noi, că ar putea să ducă la uh, complicații pentru utilizatorii fondurilor, CVM-urilor. Deci, uh, credem că aceasta ar trebui să fie abordarea cea propusă de autorități de supraveghere, schimbări limitate la nivelul 2, astfel încât până la sfârșitul anului viitor să existe un document care să se aplice Uh, în întregime, în toată piața, astfel încât să avem cel mai bun uh, rezultat pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Gentner! Și în încheiere dau cuvântul încă o dată raportorului nostru, Wolf Klintz. A, nu, nu, totuși, mai doriți o întrebare suplimentară? Pervanș. Da, uh, comisia n-a răspuns la întrebarea privind termenele de, de implementare, de punere în aplicare și uh, nici faptul că normal în PRIPS, mi se pare că există o, o poartă deschisă cumva. Deci cum o să reconciliem uh, nivelul 2 și dacă aveți vreo idee uh, legată de problema calendarului? În PRIPS, ia în dat... Uh, deci în, în PRIPS există o, o dată orientativă de, eh, privind intrarea în vigoare. De, pentru aplicarea PRIPS, uh, organismelor de plasament colectiv. Da, am să-i dau uh, uh, posibilitatea domnului Gentner să răspundă întrebarea și vreau să știu dacă mai există alte întrebări înainte să îi dau cuvântul. Nu, atunci vă rog, domnule Gentner. Mulțumesc pentru întrebare. Îmi dă ocazia să clarific. În primul rând, din moment ce PRIPS a intrat în vigoare mai târziu decât era prevăzut, uh, nu considerăm că este momentul unei revizuiri complete, dar pentru că derogarea pentru OPCVM-uri se va uh, încheia la sfârșitul anului viitor, trebuie să facem ceva astfel încât să nu avem două documente paralele. Cred că, foarte sincer, ar fi posibilă și această... Ne-am putea descurca și în această situație, dar nu ar fi situația ideală. Deci dacă vom reuși să aducem modificări la nivel 2 care să funcționeze și pentru um, OPCVM-uri, uh, astfel încât să se poată utiliza uh, uh kidul PRIPS și de către OPCVM-uri, ar fi foarte bine. Asta facem în momentul de față și colaborăm cu toată lumea uh, și ne bucură și inițiativa raportorului să încercăm să găsim uh, o soluție împreună. Mulțumim, domnule Gertner. Wolf, ai cuvântul în încheiere. Da, vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru toate intervențiile, pentru sfaturile uh, valoroase, care sigur că își vor găsi expresia în uh, amendamente. Sigur că există tot felul de puncte de vedere pe diversele puncte, opinii divergente, dar important este să ajungem cu toții la un consens în ceea ce privește protecția investitorilor, pentru mine este foarte important, așa cum am spus și în procesul de revizuire al autorităților de supraveghere. Deci, așa, din acest punct de vedere voi aborda dosarul. În niciun caz nu dorim ca investitorii în cele din urmă să fie mai puțin protejați decât astăzi. Din potrivă, ei trebuie să fie mai bine protejați. Mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru explicații. În ceea ce privește PRIPS, eu cred că avem același obiectiv și dacă reușim lucrurile, atunci cu atât mai bine. Haideți să folosim această oportunitate. Însă va fi uh, uh, o sarcină destul de dificilă. În orice caz, aștept cu plăcere amendamentele care pot să fie depuse până 22 octombrie avem ca obiectiv pe, pe 19-20 noiembrie să votăm la Econ, astfel încât, înainte de încheierea acestui an, să avem o poziție a Parlamentului European și să putem să intrăm în dialogul tripartit cu obiectivul ca, înainte de sfârșitul lui februarie, să încheiem acest uh, dosar și cred că eu, va fi mult de muncă, dar uh, e absolut uh, realizabil uh, acest obiectiv și sigur că o să organizez în următoarele zile și întâlnirile cu raportorii din umbră. Mulțumim, Wolf. Vreau să vă reamintesc, termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 octombrie. Pe 19, 19 noiembrie le vom discuta în comisia noastră, în aceeași zi vom și vota, astfel încât uh, în cea de-a doua sesiune plenară din noiembrie a Parlamentului să putem să votăm acest uh, dosar. Vă mulțumesc. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Punctul 9 este vorba de programul Fiscalis de cooperare în materie de impozitare. Raportorul nostru este Sven Gigold și Sven, ai 5 minute. Domnule președinte, mă bucură faptul că nu ați spus că fac parte din grupul politic GUE, ci din uh, grupul politic al verzilor. Avem de-a face cu un raport care, de fapt, s-ar putea bucura de un uh, consens cuprinzător. Comisia a propus ca programul Fiscalis, care se desfășoară foarte bine, să poată fi prelungit, astfel încât în următoarea perioadă de programare financiară să dispunem de mai mult de 280 de milioane de euro, astfel încât să permitem uh, o consolidare a cooperării a autorităților în domeniul fiscal. Poate știți că uh, Aproximativ 70% din aceste fonduri sunt uh, dedicați um, programelor informatice care, să, care permit un mai bun schimb de informații între autoritățile fiscale. Am lucrat foarte mult în domeniul eludării fiscale, evitării uh, fraudei fiscale și nu cred că ar trebui să existe un dezacord prea mare între noi pe acest subiect. Mie mi se pare că și propunerea Comisiei uh, este una foarte bună care se bucură și de un acord din partea majorității statelor uh, membre. Există cu toate acestea câteva puncte pe care sper că vom putea să le modificăm și să le îmbunătățim și pe care apoi să le putem discuta în detaliu cu statele membre. O să renunț la o expunere detaliată a, a modificărilor propuse de Parlament pe diferite dosare. Însă, cred că este important să ne fie respectate preroga- prerogativele și când vine vorba de actele de nivelul 2, deci să încercăm să evităm acte de punere în aplicare din partea Comisiei. Și în plus, pentru mine este important ca în legătură cu rapoartele anuale privind fiscalii să învățăm ceva vis-a-vis -vis de rezultatele activităților. Reprezentanții autorităților fiscale se întâlnesc în mod uh, regulat, uh, organizează um, vizite comune, așa numite audituri comune a multinaționalelor și există platforme IT destul de uh, Um, cuprinzătoare la care participă multe state membre, însă opinia publică și Parlamentul află prea puțină despre uh, toate aceste activități, chiar dacă ar fi informații extrem de utile, inclusiv pentru activitatea noastră legislativă. Drept urmare, în raportul meu propun ca în contextul acestor rapoarte anuale privind fiscalii să ne bucurăm de o transparență sporită, mai ales că în domeniul schimbului de informații, există tot mai multe norme internaționale care sunt puse în aplicare de statele membre și în relațiile cu statele terțe. Drept urmare, propun ca statele mai puțin uh, dezvoltate să participe mai mult la aceste schimburi de informații și astfel programul fiscal ar, ar putea să-și aducă contribuția și la îmbunătățirea transparenței. Și aș dori să insist de asemenea că ar fi o idee foarte bună dacă Parlamentul pentru anumite uh, domenii concrete ar stabili câteva priorități prin intermediul unei anexe, de exemplu, și în plus ar trebui să garantăm o finanțare suficientă a domeniilor care aduc și uh, venituri concrete. De exemplu, aceste activități de audit comun au ca rezultat îmbunătățirea colectării uh, taxelor, deci am putea să stabilim niște priorități în acest sens. Însă, cred că am ajuns la, de fapt, uh, la miezul unor discuții cu caracter destul de tehnic și uh, în acest context, uh, aștept cu nerăbdare să văd uh, care sunt părerile colegilor sau colegilor mai degrabă care sunt prezenți și sper că vom putea ajunge la un compromis cât mai repede cu putință, pentru că cred că suntem uh, primii care ne ocupăm de acest dosar, care nu are un caracter atât de controversat și ar fi frumos dacă Comisia Econ ar reuși să încheie Uh, prima acest dosar care totuși nu este atât de controversat. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorul uh, din umbră, domnul Ferber, în acest moment nu este prezent. Domnul Schwab este prezent. Vă mulțumesc, uh, Domnule președinte, colegul nostru, domnul Stolojan, nu poate fi prezent și uh, m-a rugat să comentez în felul următor uh, uh, raportul domnului Gigol. Colegul nostru, Stolojan, nu poate fi prezent astăzi, își cere scuze, însă este foarte mândru de faptul că pot să îl uh, înlocuiesc ne-a spus că programul uh, Fiscalis a fost extrem de eficace în perioada actuală de programare financiară este singurul program european care se concentrează pe două uh, obiective, dezvoltarea programelor informatice necesare pentru schimbul de informații între autoritățile fiscale a statelor membre și să sprijine capacitatea administrativă, inclusiv din punctul de vedere al personalului în autoritățile fiscale. Pe lângă facilitarea schimbului direct de informații între autoritățile fiscale, există și intenția Um, implicării și um, tuturor părților relevante în lupta împotriva fraudei fiscale. Și salutăm o propunere uh, de regulament a, Comisiei. Uh, mulțim, mulțumim uh, raportorului domnul Gigul pentru raportor și sunt, susținem amendamentele sale. După părerea noastră, majoritatea pot primi susținerea PP-ului, dar sigur și alți colegi pot să-și exprime opiniile și să propună amendamente privind proiectul raportorului. În al treilea rând, suntem gata să discutăm uh, compromisuri care ar putea fi necesare și cu alte grupuri, grupuri politice. Începește câteva amendamente. Cum ar fi, domnule președinte? Amendamentul 17, care se referă la articolul 7, alineatul 2a. Aici am vrea să vedem o formulare mai bună ca să fie clar că stabilirea unui registru calitativ pentru beneficiarii uh, companiilor este responsabilitatea statelor membre. În ce privește articolul 1, alineat, 8 alineat 1, nu vedem motivul pentru care să nu acceptăm experți, cum ar fi reprezentanții organizațiilor internaționale, deci nu putem fi de acord cu amendamentul de excludere a lor din uh, participarea la acțiunile din acest program, și în final, amendamentul 35 referitor la anexa 2.2a. Propunerea raportorului în legătură cu veniturile colectate în lupta cu frauda fiscală și evita, evaziunea fiscală pentru a evalua eficiența programului. Asta va crea stimulente de a raporta numere mari fără legătură cu realitatea și asta nu poate fi scopul acestor amendamente. Prin urmare, raportorul nostru nu ar vrea să vadă un amendament îmbunătățit și aici. Astea sunt toate comentariile colegului Storojan. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Andreas. În numele SID, Baia ar trebui să ia cuvântul, dar este înlocuit de Pervonș Perez. Mulțumesc într-o situație ciudată pentru că domnul Baie mi-a dat uh, niște uh, instrucțiuni în limba engleză. Așadar, uh, îmi cer scuze pentru că el nu poate participa la ședință și să vă spun că el salută munca lui Sven Gigol pe acest raport. Vom face totuși unele amendamente, în special în ce privește impozitarea corporațiilor, impozitul pe profit al corporațiilor, de asemenea, în ce privește implementarea aranjamentului legat de schimbul de informații adoptat la nivel european, DAC 3, 4, 5 și 6, și în ce privește uh, faptul că administrațiile fiscale trebuie să implementeze softuri securizate pe care personalul să le poată folosi uh, corect, asta cere resurse specifice. De asemenea, e nevoie să urmăm un obiectiv de a colecta feedback privind dificultățile create de implementarea uh, pe profit la nivel european și Asta ar putea lua forma unei mici reprezentanțe permanente la Bruxelles care ar centraliza informații din toate statele membre. De asemenea, vom încerca să clarificăm rolul jucat de programul fiscalis, de comitetul programului fiscalis și, în fine, suntem nerăbdători să avem o discuție pe acest dosar care este cu atât mai important în contextul în care E esențial să avem cooperare ca să luptăm cu spălarea banilor și uh, va face parte uh, importantă din reforma uh, serviciilor digitale care se pregătește. Mulțumesc, Pervanș. Robert Zile pentru ECR. Mulțumesc, doamne președinte raportorul nostru din umbră, domnul Zile, vrea și el să-și ceară scuze pentru că nu poate participa la această ședință. Încă este la Riga după alegerile de sâmbătă. Salutăm raportul comisiei și mulțumim domnului Gigold pentru eforturile de a îmbunătăți textul. ECR este de acord că concurența loială este importantă pe piața unică. Mai mult, lupta cu frauda fiscală și evaziunea fiscală sunt de importanță vitală, în special pentru că sunt state membre unde Uh, frauda fiscală în general reprezintă o porțiune importantă a bugetului anual. Susținem uh, accentul pus pe aceste chestiuni, de către raportor. Apreciem și faptul că domnul Gigol spune în mod explicit că Marea Britanie va putea să se alăture programelor relevante după plecarea din Uniunea Europeană, dacă va dori să o facă. În același timp, nu împărtășim opinia raportorului că țările mai puțin dezvoltate ar trebui să primească prioritate sau tratament special uh, abordarea Comisiei în ce privește accesul și asocierea par să fie mai eh, echilibrate. Nu există subiecte prioritare, nu pare să există o listă prioritară, pentru că asta ar eh, reduce domeniul de aplicare a obiectivelor și ar fi prea prescriptivă. Articolul 3, de asemenea, eh, deja stabilește obiectivele programului. Considerăm că raportul domnului Gigold este un bun început și suntem nerăbdători să colaborăm constructiv alături de el. Mulțumim, domnule președinte. Mulțumesc, Ashley. În numele Alde nu e nimeni prezent. Are cuvântul acum în numele Gue Martin și Irdevan. Mulțumesc, domnule președinte. Se știe prea bine care sunt criticile celor de stânga vis-a-vis -vis de cadrul financiar multianual, nu neapărat în legătură de programul fiscalis, ci de domeniul uh, Uh, coeziunii și folosirii fondurilor pentru cheltuieli uh, militare. Considerăm că trebuie să luptăm împotriva fraudei uh, fiscale. Deci, principial, suntem de acord cu propunerea Comisiei, însă când vine vorba de detalii, suntem mai degrabă de acord cu varianta raportorului Uh, nu știu uh, cum reacționezi tu la laudă, Sven. Uh, încă n-am intrat în campania electorală, însă mi se pare un proiect de raport, un text foarte bun. Dragă Martin, accept laudele și în campania electorală, nu este nicio problemă. Domnul Șirdevan, deci prin amendamentele noastre o să insistăm asupra unui grad mai mare de, de transparență și pe prioritatea acordată statelor în curs de dezvoltare, deci vom contribui în mod constructiv la acest raport. Îți mulțumesc, Martin. Ar trebui să ia cuvântul Barbara Capel în numele NL, dar nimeni nu este prezent, nici uh, uh, din partea FDD nu dorește nimeni să ia cuvântul, deci pot să dau din nou cuvântul direct raportorului nostru, lui Sven. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii. Aș vrea doar să uh, mai fac câteva reacții, comentarii rapide la unele lucruri care s-au spus. Mai întâi, n-am sugerat, și poate s-a înțeles greșit, n-am sugerat că actorii externi n-ar trebui să mai fie invitați să participe. Deci amendamentul 19 face doar o diferență clară între întâlnirile reprezentanților publici și apoi posibilitatea de a invita pe toți ceilalți, pentru că așa mi se pare că trebuie să funcționeze o autoritate publică normală. Deci, în mod normal, avem instituții europene, reprezentanți publici ai acestora și după aceea pot să invite experți din afară, uh, după caz și după necesitate. Deci, poate trebuie să clarific acest lucru, dar pot să vă asigur o să-l asigur pe domnul Stolojan că n-a fost niciodată intenția mea să exclud uh, toți participanții externi. Apoi, în ce privește veniturile, și aici raportul așa cum l-am uh, redactat uh, poate fi îmbunătățit. N-a fost niciodată intenția mea ca în general toate Uh, sumele recuperate prin clawback în lupta cu evaziunea fiscală, frauda fiscală și evaziunea fiscală se poate fi folosite ca un indicator, ci foarte specific veniturile generate prin activități în cadrul programului, cum ar fi audit, uh, audituri comune. Deci numai din acest punct de vedere și amendamentul meu ar putea să clarifice acest lucru pentru că această utilizare uh, greșită pe care o menționează domnul Strojan să fie evitată. În afară de asta, sunt nerăbdător să văd uh, propunerea lui Hugmai în ce privește partea instituțională și sunt absolut deschis față de ideea de a avea o instituționalizare mai puternică. Sunt curios să văd cum uh, va prezenta această propunere. Mulțumesc, Martin, pentru susținere în orice caz, dar trebuie să spun că nu sunt de acord, deși uh, iau note de deschiderea și susținerea domnului Zile de la ICR, Ce nu pot, cu ce nu sunt de acord este ideea că nu ar trebui să folosim ce am construit pentru a ajuta administrațiile fiscale din țările cele mai sărace să coopereze mai bine la și nivel internațional. Deci nu văd de ce nu am includ acest lucru și Cred că asta e o valoare adăugată pentru cei care au cea mai mare nevoie de ea. Și, în ultimul rând, începește subiectele prioritare. Ar trebui să exprimăm clar acest lucru și am spus asta și în proiectul de raport, că nu e o listă închisă, ci o încercare de a arăta din partea Parlamentului că după atâția ani de muncă în comisiile speciale și în comisiile de anchetă, am stabilit niște priorități uh, și că una dintre ele este cooperarea între administrațiile fiscale naționale. Deci cred că este potrivit să stabilim aceste priorități pe care să le folosim uh, în această perioadă de șapte ani ca să evaluăm implementarea programului. Dar aș vrea să subliniez că asta nu e o, o listă prescriptivă, în sensul că numai asta ar trebui să facă fiscalis. Nu, ea ar trebui să dea oarecare orientare politică și cred sincer că cetățenii, dacă plătesc pentru acest program, merită ca Parlamentul European să stabilească și niște priorități. Uh, deci sunt nerăbdători să cooperăm pe acest dosar. Sunt sigur că vom fi Uh, um, copleșiți de amendamente și din acest punct de vedere sper că vom putea obține cea mai largă majoritate posibilă pentru o cauză bună. Mulțumesc foarte mult, Sven. Da, uh, termenul limită pentru amendamente, 17 octombrie, examinarea amendamentelor 19, votul la Econ 27 noiembrie. Dragi colegi, în mod normal am începe cu punctul 10 pe ordinea de zi, dar uh, la 6 și un sfert, uh, dacă ne uităm la lista raporturilor din umbră, numai Ramon Tremoza este așteptat și pentru că e E un uh, calendar indicativ și eu văd că deja vine. Uh, sugerez să începem deja, dacă nu e nicio problemă aici. Fostul nostru președinte, Pervanș Beres, a fost de acord să preia președinția Comisiei. Sugerez să începeți cu uh, punctul, e, e mai logic să preluați acum Uh, președinția decât mai târziu și până atunci poate intră și Ramon în sală. Oficială, toată treaba asta. So, um, nous commençons donc l'examen le, du point 10. Așadar, începem cu discuția punctului 10. Dau cuvântul lui Ole Ludvigson uh, ca să discutăm amendamentele care au fost depuse la raportul său. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru discuțiile care au fost foarte constructive. E adevărat că uh, au fost prezentate foarte multe amendamente și că uh, acestea vor trebui abordate. Sunt foarte multe amendamente de bună calitate și, de asemenea, este evident că există o anumită uh, polarizare pe acest dosar, mai ales în ce privește condițiile de activitate transfrontalieră și în ce privește de asemenea definiția montajelor artificiale. Este foarte important să avem o definiție foarte clară a montajelor artificiale. Este important de altfel să determinăm uh, uh, cum se manifestă un montaj artificial la nivel fiscal. Trebuie să evităm ca statele membre să interpreteze această definiție într-un mod incoerent. Este important să evităm toate montajele artificiale și pentru asta este de asemenea important să existe o veritabilă legătură cu uh, țara gazdă. Este important să existe o securitate juridică și să evităm orice uh, abuz asupra libertății de stabilire a sediului. Uh, au existat puncte de vedere exprimate de colegi pe aceste chestiuni, libertatea de stabilire, montajul artificial. Obiectivul meu, în orice caz, este să încerc să găsim un acord între noi. Mi se pare, în orice caz, că există un acord în ce privește caracterul transfrontalier. Este important să se țină cont de definiția cât mai clară și să existe, mă bucur, uh, m-aș bucura să existe reguli armonizate pentru cât mai multe operațiuni transfrontaliere. Este la fel de important să ne pronunțăm în ce privește controlul uh, care trebuie realizat trebuie să fie făcut de un expert independent sau de autorizate. De asemenea, e important ca rapoartele prezentate de companii să fie redactate pe baze comparabile între diferite state. Este foarte important să putem ajunge la o definiție legislativă. Încerc să mă concentrez asupra punctelor care au legătură uh, și au, intră în competența Comisiei Econ. Ce spuneam ultima oară la prezentarea dosarului meu. Articolul 86 este un articol extrem de important și știu că există multe amendamente care se referă la acest articol 86. El se referă la chestiuni foarte importante, dar cred că e foarte important să nu uităm care este competența noastră. Trebuie să ne concentrăm pe competența uh, Comisiei Econ și din acest motiv, după părerea mea, unele dintre amendamentele depuse nu sunt acceptabile. Uh, cred că este foarte important să insistăm în acest uh, text asupra caracterului veritabil transfrontalier. E important să discutăm între noi și să vedem ce putem realiza împreună Uh, și cum putem uh, transforma poziția, propunerea Comisiei, inclusiv în ce privește elementele transfrontaliere. Așadar, asta ar fi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aștept uh, comentariile raportorilor din umbră și ale celorlalți membri. Mulțumesc. Mulțumesc pentru PPE, domnul Andreas Schwab. Da, cred că așa se spune în suedeză. Colegi, zunächst gilt Doamnă președinte, dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc în mod deosebit uh, raportorului, uh, colegul nostru Ludvigsen, cu care am discutat de mai multe ori uh, și săptămâna trecută am avut o foarte bună întâlnire cu raportorul din umbră, despre care ne-a vorbit deja. Pentru mine, ca raportor din umbră și pentru grupul PP, următoarele puncte sunt foarte importante, care sigur că decurg din amendamentele pe care le-am depus. În primul rând, premisa pentru transformărilor, transformările transfrontaliere Uh, de la articolul și 86C uh, și pentru divizări, cred că trebuie să fim foarte atenți la, um, la combaterea practicilor de evitare obligațiilor fiscale și de evaziune fiscală. Întrebarea este de ce uh, aceste reglementări din domeniul fiscal nu au fost încă suficient uh, puse în aplicare și de ce ele nu sunt uh, suficiente pentru acest domeniu. Deocamdată n-am primit un răspuns uh, mulțumitor la această întrebare și deci sunt în continuare sceptic în ce măsură e nevoie să reevaluăm aceste dispoziții. Pe de altă parte, problema centrală din articolul 86C este următoarea. Aspectele fiscale ar trebui să fie legate um, de uh, um, autorizarea um, acestor uh, uh, transformări și, din punctul meu de vedere, eu cred că am restrânge posibilitatea de acțiune a întreprinderilor în mod nedrept, foarte puternic. Um, există o decizie a Curții uh, de Justiție în care se spune foarte clar că pe piața internă, fie că ne place sau nu, întreprinderile pot, dacă doresc să își uh, schimbe uh, sediul, pot să o facă. Cred că este problematic ca unii termeni juridici care se găsesc în propunerea comisiei um, aduc o prea mare incertitudine juridică și mă bucur că raportorul încearcă să rezolve problema printr-o definiție, dar rămân în continuare anumite, anumiți termeni care sunt neclari. Și acest lucru um, merge foarte clar împotriva uh, deciziei Curții de Justiție și deci noi nu putem să susținem um, această definiție care nu este suficient de clară. Apoi, posibilitatea de a întreprinde uh, divizări uh, sau uh, uh fuziuni sau transformări transfrontaliere uh, ei bine, um, întreprinderile trebuie să aibă această posibilitate de a-și restructura activitatea pentru a putea ieși din criză și mă bucur că raportorul uh, a luat în considerare um, în compromis uh, amendamentul meu, însă în continuare mă îngrijorează foarte mult amendamentele care um, uh, extind domeniul de aplicare și deci restrâng puternic activitatea întreprinderilor. Nu înțeleg de ce să facem acest lucru. Și mă gândesc la situațiile recente de uh, um, întreprinderi care au primit uh, ajutoare de stat. Um, e vorba aici de locuri de muncă ale cetățenilor noștri care ar trebui să fie uh, protejate pe viitor și nu să fie puse, uh, în, nu să fie periclitate uh, de aranjamente artificiale. Eu cred că fiecare caz în parte ar trebui să fie analizat cu atenție pentru a vedea în ce măsură dispozițiile pot într-adevăr să producă rezultate uh, juridice. Ele trebuie să ofere nu doar certitudine juridică, ci să fie și aplicabile în practică de către întreprinderi. Prin urmare, introducerea de noi dispoziții din anumite amendamente, mm, eu cred că ar trebui să fie pusă sub semnul întrebării și nu cred că ar fi bine, uh, așa cum a spus și domnul Ludvigson, um, ca uh, povara pe care o suportă deja întreprinderile, conform uh, inițiativei Comisiei, să fie crescută și mai mult. Pentru că în cele din urmă vom uh, eșua și întreprinderile uh, vor folosi și mai puțin libertatea de stabilire. Pentru asta însă avem piața unică și nu se poate, dragi colegi, ca statele membre să nu își asume obligațiile de a pune în aplicare uh, toate dispozițiile cu privire la uh, fiscalitate, astfel încât uh, întreprinderile să nu mai poată să uh, întreprindă activități împotriva legii. Și cred că toate instrumentele de practică fiscală ar trebui să fie utilizate nu în mod concurent, ci să dea posibilitatea întreprinderilor să folosească, să exploateze piața unică uh, fără a trebui, fără a face permite, fără a permite um, uh, mișcări uh, fiscale uh, ilegale pe piața unică. Mulțumesc! Pentru liberal, domnul Tremosa, care tocmai a ajuns foarte bine, aveți cuvântul. Să dau întâi cuvântul grupului ECR. Dar uh, reprezentantul grupului ECR nu este aici, așadar Domnule Tremos, aveți cuvântul. La prezident. Dear colleagues, first of all, I would like to thank Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc raportorului Ole Ludvigson pentru munca sa. Și au mai rămas de discutat câteva compromisuri. Săptămâna trecută, de exemplu, compromisul F legat de compromisul H. Grupul, mestru, grupul meu are opinii diverse referitoare la examinarea unei uh, Uh, transformări transfrontaliere, așa nume dacă aceasta ar trebui făcută de autoritatea competentă a statului membru sau de un expert independent. Avem poziții diferite în, pe acest punct. În ceea ce privește expertul independent, suntem de acord cu compromisul H. Acesta ar trebui să fie independent de compania care realizează transformarea și n-ar trebui să existe niciun fel de conflict de interese între uh, expert și companie. În ceea ce privește compromisul I, vedem posibilitatea de a include un certificat de preconversie emis de un tribunal sau autoritate. Pentru a garanta uh, legalitatea operației. această Uh, lucrul trebuie să se uh, facă după ce compania și explică motivul uh, mutării. În ce privește compromisul C, condițiile cooperării transfrontaliere încă nu sunt clare pentru grupul nostru. Pe de o parte, am vrea să avem o specificare între conceptele de evaziune fiscală și de evitarea fiscalității aceeași discuție pe care am avut-o săptămâna trecută. În al doilea rând, acceptăm că ștergerea punctului E uh, referitor la consimțământul dat de reprezentanții angajaților. În compromisul D acceptăm că să ștergem punctele J, J și JK care erau prea rigizi, după părerea mea. De asemenea, apreciem includerea punctului BA, care, între altele, implică informații de bază în ce privește uh, turnover companiei și reducere primite în ultimii 5 ani. Pentru compromisul E, legat de raportul managementului către membrii și angajații companiei, apreciem unele dintre schimbări făcute de, de raportor. Suntem de acord că nu e nevoie ca fondurile de pensii să fie informate în legătură cu un astfel de raport. În fine, suntem de acord cu formularea actuală în compromisurile GKLM, Noile compromisuri vor fi discutate mâine și vom avea un răspuns pentru ele. Vă mulțumesc foarte mult și eh, ne întâlnim mâine la următoarea ședință. Sven Gigul pentru Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea doar să fac un follow-up pe chestiunile cele mai importante ridicate aici și poate e important să punem acest raport într-o perspectivă. Îmi amintesc bine când, în cadrul discuțiilor faimoasei directive Bolkenstein privind serviciile și după aceea, diferite decizii ale Curții Europene de Justiție au dus la un dubiu puternic în mari părți ale societății civile, sindicate, dar și uh, parte din lumea afacerilor, dacă e o bună practică acest lucru ca companiile de pe piața unică să încerce să-și ale, aleagă mediul de reglementare și să se creeze această concurență de reglementare între diferite țări. Și după multe probleme cu societatea civilă, uh, directiva Bonkenstein, cea mai mare parte din ea a fost uh, uh, anulată, a fost abandonată. Și aici avem ceva foarte similar și, prin urmare, această directivă poate fi o nouă bătălie pentru o dezbatere publică foarte similară. Întrebarea care se pune este dacă companiile ar putea, ar trebui lăsate ca prin o, o fuziune să schimbe regimul de reglementare și să facă asta expre ca să câștige un avantaj semnificativ asupra competitorilor. Și cred că dacă vă uitați la uh, diferențele de reglementare, mai ales în ce privește impozitarea și participarea, implicarea muncitorilor, angajaților, dacă uh, sunt indicații că acest lucru se întâmplă din ce în ce mai des, companiile, dacă folosesc că uh, fuziunile pot scăpa de uh, medii de reglementare mai puternice, și să se mute în unele mai slabe, atunci evident că unii apostoli ai uh, piețelor uh, libere uh, ar considera asta un lucru bun și o concurență potențială. Dar asta mie îmi se pare că înseamnă să punem gaz pe foc în ce privește o mare parte a pieței. Deci cred că trebuie să găsim soluții la probleme reale fără să punem uh, uh, sub semnul întrebării angajamentul față de piața unică, ci mai degrabă să încercăm să protejăm angajamentul față de piața unică. Deci, din perspectiva noastră, este important să păstrăm o definiție puternică privind aranjamentele artificiale și asta e legată de substanța economică, astfel încât să evităm ca aceste uh, fuziuni uh, se fac uh, numai pentru a obține o schimbare a regimului de reglementare. În al doilea rând, considerăm, și asta e o dezbatere foarte mult, o dezbatere juridică, Andreea Schwab tocmai a ridicat problema în uh, articolul 86C și altele, uh, uh, avem loc pentru anumite sisteme de control și de echilibru fără să contrazicem deciziile Curții Europene de Justiție și sigur tot ce propunem trebuie să fie legal, că altfel este util, inutil, nu, altfel este inutil, nu trebuie să facem aici, să, să organizăm aici o luptă simbolică mm, pe un aviz. N-are niciun sens și lucrurile astea sunt mult prea serioase ca să avem uh, uh, lupte simbolice. E prea ușor să facem asta, ar fi prea ușor. Cred că ar trebui să studiem în detaliu Uh, spațiul juridic pe care l-a lăsat curtea și să folosim maximul posibil din acest spațiu juridic. Pentru ca să fie mai ca să uh, îngreunăm uh, evaziunea și uh, fiscală și evitarea fiscalității prin uh, achiziții și fuziuni și să evităm ca Uh, să se uh, elimine regimul de reglementare prin aceste fuziuni. Dar ce nu putem face este să schimbăm tratatul. Deci nu putem să uh, schimbăm tratatul. Sigur, putem avea opinii diferite, dar cred că nimeni nu crede că are sens să folosim acest lucru ca un instrument de schimbare a tratatului. Nu sunt de acord însă cu Andreea Schwab când spune că atunci când e vorba de uh, uh, impostul pe profit, am votat ATAT 1 și ATAT 2 și asta e tot. Știm că nu uh, se rezolvă toate problemele pentru că ratele de uh, impozit pe profit nu sunt armonizate în Uniunea Europeană și avem regimuri specifice foarte agresive în multe state membre care vor continua să existe în ciuda acestor două documente adoptate și ca să uh, îl menționez pe domnul Schäuble. Domnul Schäuble, ministrul de finanțe german, a încercat mulți ani să obțină uh, reguli mai uh, uh dure în ce privește uh, brevetele. Acum, uh, companii din Germania, din Franța, au uh, tot uh, stimulentul să facă uh, mergeri cu companii din alte uh, regimuri uh, care sunt mai din alte țări care au un regim uh, de reglementare mai, uh, mai ușor. Cum spuneați, trebuie să respectăm uh, și să facem numai ceea ce este posibil din punct de vedere juridic. La final, în spiritul compromisului, cred că putem accepta că întreprinderile mici și mijlocii sunt uh, mici și mic, micro sunt excluse, dar cred că uh, Trebuie să ne uităm la chestiuni care pot viza un număr mare de cetățeni, autorități locale, state membre, care își pierd ori uh, drepturile de participare în companii sau uh, venitul din uh, impozite. Mă iertați că am vorbit atât de mult, dar cred că este o discuție importantă. Pentru grupul GUE, Martin Șirduman habe ja schon in einer früheren Debatte zum Thema Mulțumesc, domnule președinte. Am spus deja într-o dezbatere precedentă că punctele importante pentru verzi, atunci când dezbatem uh, dreptul de stabilire al uh, întreprinderilor în Uniunea Europeană, se bazează pe două aspecte politice. Pe de o parte, trebuie să fie protejate interesele lucrătorilor și, în al doilea rând, trebuie să uh, fie pe cât mai mult posibil excluse practicile de eludare obligațiilor fiscale. Uh, aici uh, avem propunerea de directivă a Comisiei, uh, unde sunt puncte care nu au fost suficient formulate și deci trebuie să se îmbunătățească prin raport. De vreau să mulțumesc tocmai de aceea raportorului. Am depus o serie întreagă de amendamente și m-aș concentra asupra câtorva dintre acestea care au fost deja discutate cu raportori din umbră și acolo, împreună cu colegii, am încercat să găsim compromisuri. În primul rând, este important pentru noi să găsim o definiție comună pentru aranjamentele artificiale. Discutăm și cred că suntem pe drumul cel bun să găsim o soluție. Trebuie să numim ca și criteriu activitatea economică reală, astfel încât să nu se mai poată eluda obligațiile fiscale sau să se restrângă interesele lucrătorilor. În al doilea rând, un punct central pentru noi este reglementarea cu privire la implicarea uh, lucrătorilor și de aceea am uh, cerut uh, să se renegocieze lucrurile atunci când pragurile în statul de stabilire sunt depășite. De asemenea, am depus amendamente cu privire la um, prelungirea protecției și am depus amendamente și când e vorba de divizările transfrontaliere, pentru că recunoaștem pericol din uh, reglementarea propusă de comisie ca dispozițiile să fie folosite în mod uh, abuziv pentru a uh, eluda uh, aceste principii. Apoi trebuie să fie consolidată poziția acestui uh, expert sau a autorității care uh, vor uh, analiza uh, dacă este vorba de o divizare sau de o um, Uh, o schimbare a sediului uh, ar putea să ducă la abuzuri. Cred că într-o dezbatere constructivă vom ajunge la compromisuri. Sunt foarte optimist uh, că vom colabora în continuare în mod constructiv. Euh, nu mai există reprezentanți de grup care să dorească să intervină, nu? Alți colegi care vor să intervină? Nu? Atunci dau din nou cuvântul raportorului. Intervenție fără microfon. I, can understand that you understand Swedish, so it's not a problem. Uh, știu că dumneavoastră înțelegeți limba suedeză, deci nu e o problemă. Reiau. Aș vrea mai întâi să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Cum spuneam mai devreme, e clar că sunt uh, opinii diferite pe diverse chestiuni și mai ales problema condițiilor legate de definiția montajelor artificiale, dar și uh, mergerile uh, transfrontaliere, deci fuziunile transfrontaliere. Deci cred că totuși suntem cu toții de acord pe o chestiune. Vrem să evităm orice abuz și să evităm creația, crearea de și mai multe companii tip uh, cutiuță poștală și vrem ca securitatea juridică să domnească pentru toți. Dar întrebarea care se pune este aceasta. Cum ajungem în acest punct? Am primit enorm de multe amendamente. Este evident că va trebui să continuăm să discutăm și să negociem ca să încercăm să găsim niște compromisuri. Și ca să încheie, aș spune că voi fi foarte fericit să mă întâlnesc începând de mâine cu toți raportorii din umbră, pentru că mâine avem următoarea ședință a raportorilor din umbră deci vom avea, sunt sigur, discuții foarte constructive care ne vor permite să ajungem la un vot cât mai bun în comisie. Sper că vom fi cu toții flexibili. În orice caz, cred că e foarte important să lucrăm în mod eficace pentru a găsi o soluție eficace. Ce este foarte important este să găsim soluții adecvate și realizabile. Încă o dată mulțumesc tuturor și sper că vom ajunge să colaborăm bine de mâine ca să găsim o bună soluție. Mulțumesc tuturor! Va trebui să lucrați cât mai bine, pentru că altfel nu o să putem vota pe 18 octombrie. Uh, deci suntem uh, un pic uh, pe contracronometru ca avizul nostru să fie luat în considerare de Comisia Juridică. Deci 18, iulie, 18 octombrie votul la noi în comisie și comisia pe fond pe 20 noiembrie. Comisia Juridică așadar. Cred că ajungem acum la ultimul punct al ordinii noastre de zi și anume punctul 11. Aici este vorba de a examina proiectul de aviz pentru Comisia Buget privind resursele proprii ale Uniunii Europene. În Comisia de Buget, raportor este domnul Lewandowski, iar în cealaltă comisie este vorba de Hamon uh, Hareghi și dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, vreau să subliniez că am uh, colaborat cu raportorii din umbră, din diferite grupuri politice pe acest aviz și o să uh, emitem, sigur, acest aviz pentru Comisia de Buget, care e comisia responsabilă pe fond. Cred că lucrul cel mai important uh, pe care trebuie să-l transmitem Comisiei de Buget este să fim mai uh, ambițioși în propunerile noastre. De ce? Uh, cred că există un aviz comun în o opinie comună în Comisia noastră că ideea Consiliului și Comisiei de a introduce trei cifre fiscale mici printre resursele proprii ale Uniunii Europene nu e una foarte ambițioasă. Asta e principala mea concluzie. După cum știți, Comisia nu consideră decât posibilitatea de a include ca resurse proprii un procentaj foarte mic din baza de impozitare consolidată și când uh, acest lucru va fi aplicat și mă tem că unanimitatea va fi greu de atins pe această inițiativă. Uh, deci abia un procentaj foarte mic uh, din venitul de pe piață emisiilor și din taxarea uh, plasticului reciclabil vor fi disponibile. Deci Comisia încearcă să modernizeze resursele proprii, dar cred că vom continua să avem un sistem financiar în Europeană cu foarte mici resurse proprii. Și asta merge împotriva ideii pe care toate grupurile politice din Parlament au susținut-o de fiecare dată când ne-am uitat la CFM sau la bugetul Uniunii Europene. De aceea, diferitele grupuri politice au uh, făcut multe amendamente uh, pentru a include noi cifre fiscale. Domnul Papadonulis, în numele GUE, reprezentantul verzilor și a grupului SND, toate grupurile au prezentat astfel de propuneri. Compromisul pe care l-am atins include patru cifre uh, pe care toți am căzut de și propun să includem aceste cifre fără să subminăm uh, capacitatea fiecărui grup politic de a vota uh, suplimentar, măsuri suplimentare, adiționale. Așadar, compromisul A ar include ideea uh, resurselor fiscale care să reprezinte resurse proprii, uh, taxa pe uh, tranzacții financiare, amenzile emise de Curtea de Justiție și un mecanism de ajustare pentru importul uh, și comerțul cu certificate de emisie de CO2. De asemenea, beneficiile sistemului financiar, profiturile băncii centrale europene, Uh, ale Băncii Europene de Investiții. Asta n-ar cere o reformă a tratatelor. Acestea sunt câteva dintre chestiunile pe care le negociem pentru a putea să vi le prezentăm, uh, pentru a putea să prezentăm mâine un text agreat în jurul acestor compromisuri, lucru care mi se pare cel mai important. Voi încheia, doamnă președinte, spunând că celelalte grupuri de amendamente se referă la nevoia de a include în directivă concluziile uh, grupului la nivel înalt. Aceasta este originea acestei dezbateri, care a precedat uh, discuția cu fostul comisar Monti, discuția din grupul Monti. Uh, și subliniem faptul că Parlamentul are un rol mai important de jucat în acest domeniu și că putem propune Consiliului să folosească clauzele punte ca să nu depindă de unanimitate pe o chestiune atât de importantă. Și, în fine, corecțiilor, eliminarea corecțiilor naționale uh, uh, folosind Brexit-ul. Deci, odată ce Marea Britanie pleacă din Uniunea Europeană, vom avea oportunitatea să uh, facem, să eliminăm aceste corecții care, în mod istoric, sunt legate de cecurile de compensare pe care le primea, de uh, celebrul rebate pe care le primea Marea Britanie din bugetul Uniunii Europene. Deci putem să ne gândim la o formulă care să nu ducă la o eliminare grăbită a acestor corecții, ci la un, am avea de a face uh, am avea un, o recunoaștere a faptului că aceste corecții trebuie eliminate și acest lucru să se facă în CFM. Uh, pe scurt, doamnă președinte, acestea sunt amendamentele pe care cred că putem cădea de acord mâine. Sper că putem să votăm aceste compromisuri și rezoluții mâine. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, dar votul e mâine, spune doamna președinte. Și încă mai negociați compromisurile? Intervenție fără microfon a uh, raportorului. Președintele, deci vom transforma această ședință acum într-o ședință de negociere? Asta e soluția? Pentru că în felul acesta lucrurile vor fi complet transparente? Bun. Pentru grupul PPE, Alen Lamassur, care nu vreau să-i spun în prealabil ce părere am în legătură cu unele compromisuri, pentru că altfel o să ne oprim din a le discuta și nu vor mai fi compromisuri. Bine, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă. Uh, într-adevăr, lucrăm în timp real acum împreună cu raportorul și facem o treabă excelentă și cred că concluziile pe care vi le vom propune mâine vă vor fi convenabile. În spiritul acesta lucrăm și sper că vom găsi mâine o majoritate, dacă nu chiar unanimitate, printre colegi. Nu trebuie să-i uh, reamintesc lui Ramon importanța subiectului și de altfel nimănui. Uh, Comisia de fond, Comisia buget și mai sunt și comisii ca a noastră, Comisia Econ, care trebuie să dea aviz Econ e interesat de două chestiuni. Pe de o parte, din momentul în care, în anii următori, și asta trebuie să se vadă în următorul CFM, în anii următori ne pregătim așadar să transformăm noi, transferăm noi responsabilități Uniunii Europene. Asta va trebui să ajute, state, să ajute statele membre să-și reducă unele cheltuieli naționale. Dacă se transferă niște îndatoriri, se transferă și cheltuieli și atunci poate și impozite. Pe de altă parte, este evident că în ce privește noile resurse proprii, Comisia Econ uh, e competentă pe chestiuni de fiscalitate și avizul său este extrem de important. Adaug faptul pe care a spus și Ramon, Brexitul va avea un efect de reducere a resurselor bugetului comunitar, pentru că în ciuda uh, faimosului rebate britanic, Uh, Marea Britanie este contributor net la bugetul comunitar, deci va trebui să compensăm pierderea aceasta bugetară și în afară de asta ne-am dat seama că dincolo de Marea Britanie mai sunt și alte cinci state membre ale Uniunii care, au, uh, care primesc uh, compensări, așa numite rebate-uri, calculate fie pe rebate-ul britanic, fie sunt comparabile cu rebate-ul britanic. Ceea ce, de altfel, explică, e unul dintre motivele pentru care am avut nevoie de un pic de timp ca să ajungem la un compromis acceptabil pentru toată lumea pe acest subiect. Diferențele nu sunt atât de multe între grupurile politice cât între delegațiile naționale uh, uh, între membrii Comisiei Econ. Există două chestiuni uh, am ajuns la compromisul în ce privește PP-ul, cel puțin uh, uh, noi suntem foarte satisfăcuți de uh, raportul excelent. Sunt două puncte pe care o să vă propunem în cursul serii o formulare, o ultimă redactare a amendamentelor, mai întâi pe un subiect care vă este foarte drag, doamnă președinte, finanțarea unei capacități bugetare susceptibile să financeze politici cu fonduri proprii ale zonei euro și ne orientăm către o redactare care corespunde cu cea pe care o doriți noastră aici. De, altă, de altfel, asta e o chestiune conformă cu voința PPE-ului de a veghea ca propunerile pe care le facem în cadrul Comisiei Economice și Monetare, Comisia Econ, să respecte tratatul actual și să nu prevadă, să nu ceară schimbări de tratat. În ce privește uh, rebate-urile, uh, reducerile, după o um, lungă discuție, ne orientăm către o formulă mai suplă decât uh, formula extrem de rigidă pe care am propus-o după grupul înalt, la nivel înalt, care consta în a spune, bun, britanicii nu mai sunt în Uniune și atunci suprimăm toate rebate-urile, Colegii au uh, remarcat faptul că consecințele putea să, puteau să fie de-a dreptul spectaculoase începește creșterea contribuțiilor naționale la anumitor țări. Uh, știind că țările în chestiune uh, nu sunt mai importante decât altele, toată lumea e egală în Uniunea Europeană, dar în general aceste țări nu au avut o tendință spontană de a-și crește singure contribuțiile comunitare în fiecare an. Deci realismul lor uh, și realismul în general trebuie să ne ducă la accepta un sistem gradual de tipul celei propus uh, chiar de Comisia Europeană. Deci cu sub rezerva altor două sau trei puncte secundare, cred că am putea ajunge mâine, așa cum a spus și raportorul nostru, la un consens destul de larg pe acest subiect important. Vă mulțumesc. Uh, pour le groupe ALDE. Mulțumesc pentru grupul ALDE Live Ring. Doamnă președinte, stimate raportori, dragi colegi, mulțumesc pentru cooperare. În general, sunt de acord că Uniunea Europeană are nevoie de mai multe resurse pentru a putea depinde mai puțin de contribuțiile bazate pe venitul național brut al statelor membre. Și împreună am găsit un set de compromisuri care sper să vor bucura de un uh, acord uh, cât mai mare. Chiar dacă nu putem spera că statele membre vor uh, adopta baza comună sau și baza comună consolidată de impunere pentru societățile comerciale în acest mandat legislativ, doresc să lansez un apel în acest sens. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a clarifica câteva din amendamentele importante pentru mine și pe care, pentru care sper că mă voi bucura și de sprijinul dumneavoastră. Amendamentele 8, 7, 89, 90 și 92 aceste amendamente nu sporesc bugetul și vă asigur că acest lucru nu este posibil, ci pur și simplu lasă opțiunea deschisă ca bugetul să uh, fie alimentat în totalitate din resurse uh, proprie, dacă resursele indicate duc la un mare venit. Fiecare euro suplimentat în resurse proprii va fi uh, dedus din contribuțiile bazate pe VNB însă nu ar avea niciun sens să prevedem o limită uh, superioară. Sper că cu toții veți fi de acord cu această idee și veți vota pentru uh, amendamentele 87, 89, 90 și 92. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea doamnei președintă. Nu văd pe nimeni din partea verzilor, însă Dimitris Papadumilis, Papadumilis este prezent în numele GUE, căruia îi dau cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Ramon Haureghi, care cred că a avut o activitate extrem de importantă. Mă bucură și pe mine cooperarea pe care am avut-o și cu ceilalți uh, raportori din umbră. Am uh, luat notă de faptul că o serie din uh, amendamentele noastre au fost uh, acceptate pe fond, chiar dacă nu verbatim, în amendamentele de compromis și sper că acest spirit de cooperare va fi alături de noi până la încheierea acestui dosar, tocmai pentru ca el să se bucure de un sprijin cât mai larg și pentru a fi și unul ambițios, din motive evidente. După Brexit, pentru a evita o lacună importantă din, în bugetul european, cred că în cele din urmă trebuie să progresăm vis-a-vis de sporirea resurselor uh, proprii pentru bugetul uh, Uniunii Europeană. Vă aduc aminte că în Uniunea Europeană, de mai mult, încă uh, Parlamentul European, de mai mult timp, ce a cerut o câteva surse pentru, ace, pentru aceste venituri pro, proprii, taxa pe tranzacțiile financiare, câștigurile, profitul băncii centrale eu, europene, care ar trebui să ajungă la bugetul european. Pe scurt, cred că ar trebui să folosim toate instrumentele și sursele care apar în raportul uh, Monti și să fim mai ambițioși pe acest front al resurselor proprii. Consider de asemenea că trebuie să revenim asupra acestui chestiuni uh, a corecțiilor financiare, a reducerilor financiare de care se bucurau anumite state, o rămășiță istorică din uh, epoca doamnei Thatcher. Știm că există și câteva probleme. Domnul Lamasul a spus că avem nevoie de abordare pas cu pas pentru a găsi un compromis, însă obiectivul final este să renunțăm la acest sistem, să creăm un sistem uh, echitabil și transparent. În plus, este important ca resursele proprii să ajungă la 25% din bugetul european și, în plus, um, trebuie să discutăm și încotro trebuie să fie canalizate aceste resurse. Această discuție este una mai uh, largă, are o legătură mai puternică cu cadrul financiar multianual viitor și nu neapărat cu acest uh, raport, însă nu cred că putem să ignorăm modul în care aceste resurse vor fi folosite pentru a asigura un grad mai mare de coeziune, pentru a crea mai multe locuri de muncă, pentru a reduce inegalitățile între regiuni, pentru că doar astfel Uniunea Europeană Uh, va putea funcționa mai bine în beneficiul propriilor cetățeni. Și o ultimă observație. Aș dori să spun că Parlamentul European ar trebui să-și apere într-un mod mult mai agresiv uh, propriul rol, propriile prerogative, că nu ar trebui să accepte să fie dat deoparte în numele unei uh, proceduri rapide este ceva la care deseori recurg, recurge atât Consiliul cât și Comisia, însă acum, cu câteva luni înainte alegerilor europene, cred că Parlamentul European trebuie să își apere un rol important în procesul uh, uh, bugetar. Mai doresc să intervină alte grupuri? Nu? Cereri de intervenție? Nu? Dau din nou cuvântul raportorului. Raportorul este mulțumit, așteaptă ultimul compromis. Dacă aș fi raportor, i-aș spune domnului Papadimulis că uh, între aceste multe amendamente, unele sunt de compromis și sunt multe pe care raportorul a emis un aviz favorabil, dar nu sunt eu raportor, spune doamna președinte. Da, sper. Vom păstra grupurile informate în legătură cu pozițiile pe care le avem. Lucrăm la versiunea finală a textului. Îmi cer scuze tuturor, dar grupurile încă nu au nu și-au comunicat poziția finală. De aceea suntem un pic ă, în întârziere. Scuze în legătură cu asta, dar mâine, de vreme, dimineața de vreme, veți avea informații și vom vota după amiază. Mulțumesc, doamnă președinte! Bun, pe atunci doresc uh, mult succes uh, echipelor de negociere. Sper să rezolve cât mai repede problema și ne încheiem acum uh, lucrările comisiei. Mulțumim și interpreților și ne reîntâlnim mâine la ora 9.